Tienes que leer sí. todo eso. Esto, esto sí. Hello, good afternoon. Bună ziua. Vom apro... Nu, nu, nu. Azi dimineață coordonatorii au luat următoarele hotărâri. A fost adoptat proiectul de ordine de zi pentru 19-29 februarie. S-a adoptat de asemenea ordinea de zi. Petițiile 865 din 2018 și mai multe alte petiții au fost adopt, care vor fi incluse în ordinea de zi din februarie. Procedura de urgență se va aplica la petițiile 1156 din 2019, 1140 din 12 19 și 1059 din 2019. Ultima petiție va fi inclusă în agenda din februarie. Raportul anual tip pentru 2019 a fost distribuit TCR-ului. Coordonatorii au fost de acord să ceară autorizarea pentru a redacta un raport prin protecția cetățenilor UE conform CRPD ONU. Raportul acesta a fost uh, alocat la S și D. Coordonatorul a hotărât să facem un aviz privind raportul AFET pentru Turcia. Coordonatorii au hotărât ca PETI să redacteze un, avi, un aviz pe mandatul privind relațiile viitoare cu Marea Britanie, raport uh, AFCO și IMCO. PPE se va ocupa de acest lucru. PETI va face următoarele misiuni de documentare în a doua jumătate 2020, una în Germania, Jugendamt, și a doua în regiunea Bască, în Spania. În plus, coordonatorii au hotărât ca PETI să solicite autorizarea pentru a efectua o vizită de documentare în Statele Unite, să se întâlnească cu congresmeni privind impactul uh, legislației privind impozitarea, probabil în iulie. Coordonatorii au luat note de numele membrilor care fac parte din uh, delegația pentru Bulgaria. S-a aprobat programul pentru uh, audierea comună cu TRAN referitoare la sectorul aviației. Se va înainta propunerea la secretariat, se vor raporta, se vor amâna deciziile pentru diverse petiții pentru februarie. Vom cere un studiu de pregătire pentru aut, a, audierea privind să punem capăt uh, epocii cuștilor. Am luat notă de scrisoarea uh, președintelui Comisiei Baci și Petin nu va redacta un aviz privind bugetul. Coordonatorii vor trimite propunerea privind Renew pentru evaluarea utilizării programelor UE pentru a combate sărăcirea în Uniunea Europeană și propunerea GUE privind bunăstarea animalelor în timpul transportului. Pentru 2021, pentru programul de lucru al ECA în 2021. Recomandarea contestată au fost adoptate așa cum au fost propuse de CR 631, 633, 738 și 780 din 2019. Au fost adoptate în forma propusă de verzi pentru 768, 768, 769, 790 și 782 din 2019, conform propunerii Renew. Cât privește Uh, am, uh, menținem deschise următoarele petiții 389 867 830 1146 din 2018 și 56 din și 310 din 2019. Coordonatorii au fost de acord să închide petiția 104 din 2019, petiția va fi trimisă la Envi ca să fie informată și Comisia Envi. Și acum o să începem la primul punct al acestei după amiez, adică punctul 25. Voi vorbi în spaniolă. Petiția 1114 bară 2018 prezentată de Finlanda privind tratarea, tratamentele crude aplicate câinilor în Cipru. Petiționarul este aici. Vă salutăm. Aveți 5 minute ca să vă prezentați petiția și apoi o să auzim ce spune comisia, ce spun membrii comisiei și apoi veți mai avea două minute ca să încheiați. Aveți cuvântul. Se pare că petiționarul nu e aici m-am gândit că poate e cineva dintre petiționari aici. O să dau cuvântul comisiei, doamna Kirsten Vorhaven de la DG Sante. Ja, schönen guten Tag und Bună ziua tuturor și mulțumesc foarte mult că avem aici posibilitatea la această comisie să ne prezentăm punctul de vedere, respectiv să vă oferim câteva informații în legătură cu contextul. În petiție este vorba despre presupuse încălcări ale reglementelor privind protecția animalelor în Cipru, în special în ceea ce privește câinii vagabonzi. Vreau să vă comunic în acest sens că administrarea populației de animale și în special a câinilor vagabonzi nu uh, sunt în sarcina prevederilor ă, de la Uniunea Europeană. Acestea țin exclusiv de competența statelor membre. Acordul privind Uniunea Europeană, în special articolul 13 al acestui acord, obligă în primul rând statele membre să respecte criteriile legate de bunăstarea animalelor în anumite domenii ale politicii Uniunii. Articolul 13 nu se aplică domeniilor în care Uniunea nu are o bază legală pentru armonizarea în privința protecției animalelor. Can you go more slow? Ah, sorry. Sure. <laughs> Thank you. Should I repeat? Să repet. Die Organe der Organismele Uniunii Europene au, nu au dreptul să încalce competențele care le sunt atribuite în baza tratatelor. În baza acestui considerent, în cazul petiției de față, Comisia nu va lua nicio măsură. Auf EU-Ebene. La nivelul Uniunii Europene, pentru animalele domestice nu se aplică reguli de protecție animalelor, după cum am spus, ci exclusiv prevederi privind sănătatea animală, în domeniul veterinar, evident, uh, ceea ce înseamnă, de pildă, prevederi privind uh, vaccinarea împotriva turbării. Also, um nochmal zusammenzufassen. Voi sintetiza. În baza posibilităților limitate, posibilităților legale limitate ale Comisiei, bunăstarea câinilor din adăposturi rămâne în continuare competența exclusivă a statelor membre. Mulțumesc mult! Gracias. Mulțumesc! Are cuvântul acum, au acum cuvântul eurodeputații, dacă doresc să intervină? Nu, se pare că nu. Am ascultat cele spuse de comisie. Îmi pare rău, nu v-am văzut. Se pare că cineva dorește. Doamna Ștanoca, mă scuzați, doamna Ștanoca are cuvântul. Da, comisia spune că nu există competență la nivelul Comisiei al Uniunii Europene și este competența exclusivă a statelor membre. Totuși, știm că există un tratat asupra acestei chestiuni în cadrul Consiliului Europei este Convenția Europeană pentru protecția animalelor de companie, care este semnată de 18 state membre din Uniunea Europeană. Așa încât bănuiesc că avem totuși posibilitatea și ar fi bine dacă Comisia, atunci când examinează aceste câteva petiții pe această temă și vreau să spun că nu e numai o singură petiție, ci sunt multe petiții din multe țări. Să examineze modul în care funcționează acest instrument la nivelul Consiliului Europei și ce evaluare s-a făcut și poate că aveți informații privind mecanismele de monitorizare legate de modul în care e pusă în aplicare această convenție de către unele state membre. Și în felul acesta putem totuși să asigurăm uh, o viziune transfrontalieră asupra acestei probleme și o putem aduce în discuție la nivelul Uniunii Europene, la nivelul Comisiei PETI a Parlamentului European. Deci aș dori să vă propun să nu închidem această petiție, ci să solicităm Comisiei să facă mai multe cercetări în această chestiune și să menționăm posibilitatea de a lua legătura cu Consiliul Europei. cu oficialii care se ocupă de punerea în aplicare a acestei convenții. Mulțumesc. Bun. Cum nu mai există nimeni altcineva care dorește să intervină la acest punct, atunci președinția propune să lăsăm deschis această petiție și să cerem comisiei să ne informeze mai în detaliu asupra acestor aspecte. Pot să pun o întrebare? Sunteți petiționarul din această petiție? Da. Deci sunteți petiționarul care reprezintă această petiție? Nu. Atunci nu. Trebuie să continuăm. Sunteți petiționar pentru o altă petiție din această după-amiază. Veți avea mm, cuvântul la momentul potrivit. Petiția aceasta pe care o discutăm acum rămâne deschisă, iar Comisia ne va informa mai în detaliu privind tema aceasta referitoare la bunăstarea câinilor. Petiția 1868-2014, Wolfgang Arnold, de naționalitate cetățenie germană, Uh, ideea uh, câinilor abandonați care sunt sacrificați în România și petiția 1484 din 2016 prezentată de Mircea Șerbănoiu, român, privind maltratarea animalelor vagabonde în România, câinilor vagabonzi în România. Sunt prezenți aici doamna Maria Vasi, avocadă, care prezintă această petiție. Doamna Vasi este aici? Da. Bun venit! Veți avea 5 minute ca să vă prezentați petiția. O să ascultăm apoi ce spun membrii comisiei și apoi veți avea încă două minute ca să încheiați. Vă rog, aveți cuvântul. Vă rog. Stimați deputați, doamnelor și domnilor, Bine v-am găsit! Mă adresez dumneavoastră, doamnelor și domnilor, cu salutul nostru de mulțumire și recunoștință adresat în numele Federației pentru Protecția Animalelor și a Mediului din România, precum și în numele tuturor iubitorilor de animale din România. Aș dori să înțelegeți că, din punctul meu de vedere, ca reprezentant al Federației, în competențele Uniunii, așa cum sunt garantate prin articolul 2 din tratat, intră acele politici sociale care duc la protejarea statutului de cetățean european demn pentru toți membrii statelor Uniunii. Așadar, și politica câinilor vagabonzi este o politică socială care se integrează competențelor Uniunii, pentru că suntem uh, în anul 2020, grație lui Dumnezeu, suntem oameni liberi, demni, cu vieți frumoase și nu putem să trecem nepăsători față de o suferință covârșitoare a animalelor din jurul nostru. Cum se poate vorbi de bunăstarea noastră ca cetățenii ai Uniunii câtă vreme lângă noi vedem câini suferinți, cel puțin noi în România, vedem câini care sunt maltratați. Nu vreau să vă aduc uh, o impietare față de bunul dumneavoastră um, confort psihic, însă aș dori să vedeți în ce condiții trăiesc animalele din România, condiții de cruzime pentru care noi, cetățenii europeni din România, nu avem soluții individuale. De ce? Pentru că Uniunea spune, precum din păcate am auzit o odinioară și credeam că nu o să aud în această în altă uh, instituție, că nu este în competența Uniunii să privim spre suferința acestor animale. Ba da, este în competența Uniunii pentru că ni s-a garantat prin semnarea tratatului de funcționare a Uniunii Europene că vom avea parte de siguranță psihică, de siguranță fizică. Noi nu avem siguranță fizică și emoțională pentru a fi fericiți alături de familiile noastre câtă vreme pe geam pe geamul mașinii când suntem în trafic, pe geamul instituțiilor unde lucrăm, noi vedem asemenea cruzimi. Vreau să văd cine va veni din partea Parlamentului European, care deputat își va exercita demnitatea și va spune că astăzi noi trebuie să vedem așa ceva și nu avem niciun drept să legiferăm. Ba da, aveți dreptul să legiferați. În România, eutanasierea se face în masă nu contează că aceste animăluțe sunt sănătoase sau bolnave. În România, sub protecția unei aparențe legalități, societățile comerciale iau bani mulți pentru prinderea acestor câini și uciderea lor. La noi încă se trăiește cu uh, sloganul capturează și ucide. La noi nu există alte practici pentru a ocroti aceste animale. De ce? Pentru că Uniunea Europeană tace pentru că nu avem o legislație comunitară și pentru aceea în țară noi nu avem măsuri eficiente pentru a putea veni avocații în fața organelor judiciare pentru a-i denunța pe acești criminali. Și ca atare solicit, nu vreau să vă epuizez timpul, solicit să îi mulțumiți lui Dumnezeu pentru modul în care sunteți fericiți și aveți o demnitate înaltă. Să purtăm de grijă acestor ființe sensibile. Laudă Franței, laudă Portugaliei, care au introdus în codul civil a treia categorie de subiecți de drept civil, animalul, care are dreptul ca ființă sensibilă să fie protejată laudă țărilor care au refuzat să permită eutanasierea în masă și aici vin să aduc laude Greciei, Germaniei, Italiei, Austriei, Cehiei, Spaniei și Portugaliei. Și noi suntem membri ai Uniunii Europene și noi vrem să trăim cu același confort psihic pe care cetățenii acestor țări îl au, să fie mândri că sunt oameni, să fie mândri că își exercită demnitatea lăsată de Dumnezeu de a avea grijă de familiile lor și, și de aceste animăluțe. În România, de curând, în urmă cu trei săptămâni, a murit o, o minunată ființă Cristina Țopescu, jurnalist, om de televiziune. De ce? Pentru că a preluat și ea, ca noi, poate mulți alții din România, sarcina de a avea grijă de zeci de animăluțe pentru ca să compensăm lipsa unor măsuri legislative și a unor uh, măsuri sociale efective de protecție animalelor și de rezolvarea acestei probleme. Și a murit strivită de suferință, strivită de neputința de a lupta cu hingherii. De ce? Pentru că nu avem lege. Sunteți aici pentru a crea lege. Îmi pare rău că cunoștințele mele de tehnică m-au împiedicat să vă prezint în mod adecvat materiale pe care le-am adus. Le veți avea la dispoziția comisiei, v-am adus multe filmulețe pe care zic nu cred că le veți putea vedea fără să trăiți traumă pe care noi aducem zi de zi. Vă mulțumesc pentru timpul alocat. Vă rog să vă găsiți competențele în materialele noastre scrise. Avem fundamente legale pentru ca Comisia să solicită intervenirea prin măsuri legislative comunitare care să oblige statele membre egal în fiecare din țările Uniunii Europene pentru a lua măsuri. Noi nu trăim izolați de aceste ființe care au nevoie de protecție. Binele omului cetățean al Uniunii Europene este în acord cu binele acestor ființe. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Comisia Sante are acum uh, cuvântul doamna Kirsten von Haven. Mulțumesc mult, mulțumesc pentru prezentarea petiției, mulțumesc petiționarei. În principiu nu pot decât să repet ce am spus mai devreme. Comisia știe foarte bine că situația protecției animalelor și în special a câinilor vagabonzi din România poate fi problematică și după descrierea care tocmai a fost făcută, chiar și este. În conformitate cu descriere. Dar, ca să repet ce am spus mai devreme, bunăstarea câinilor vagabonzi nu este reglementată prin prevederi ale Uniunii Europene și uh, Uniunea Europeană nu are o bază juridică pentru a putea hotărâ în privința unor regulamente în acest sens. Acest lucru ține exclusiv de competența statului membru în cauză. Permiteți-mi uh, să uh, reamintesc articolul 13 pe care l-am menționat și mai devreme, articolul 13 privind funcționarea Uniunii Europene, acest articol conține prevederile și bazele juridice pentru acțiunea în domeniul protecției animalelor. Articolul spune în momentul în care se definesc și se aplică politicile Uniunii în domeniile agriculturii, pescuitului, transportului, pieței interne, cercetării, dezvoltării tehnologice și uh, spațiului aerian, Uniunea și statele membre uh, iau în calcul nevoile animalelor ca uh, ființe sensibile Aici sunt luate în calcul prevederile legale și administrative și aspectele legate de statele membre, în special în ceea ce privește ritualurile religioase, tradițiile culturale și patrimoniul religios. Aceasta este baza juridică pentru o posibilă acțiune legislativă din partea Uniunii. Și aici nu se vorbește despre vreo acțiune în ceea ce privește câinii vagabonzi. Așadar, Comisia acționează în baza și în cadrul acordurilor semnate de statele membre, aspectele care nu intră în domeniul de competență al acestor state țin în continuare de competența statelor membre. Permiteți-mi să fac un pic referire la recomandare Consiliului. Comisia nu este membru. Aici vorbim doar despre statele membre, așadar nici în acest context Comisia nu are nicio posibilitate legală de a interveni. Însă Comisia este foarte activă în acest domeniu, sprijină de pildă organizația pentru combat, uh, internațională pentru uh, combaterea epidemiilor în rândul animalelor și uh, această organizație în ceea ce privește necesitatea administrării corecte a câinilor a stabilit standarde internaționale pentru controlul populației de câini vagabonzi. Aceste prevederi joacă un rol important pentru autoritățile locale atunci când sunt puse în aplicare prevederi legale legate de deținerea unor câini de controlul câinilor fără stăpân și de atenuarea problemelor pe care le provoacă câinii vagabonzi în domeniul de competență ale respectivelor autorități. toate statele membre fiind membre și ale acestei organizații trebuie să hotărască singur cum își aplică cel mai, cum aplică cel mai bine în context național directivele internaționale. Comisia sprijină activitatea organizației și activitatea statelor membre, dar, încă o dată, nu are competența juridică de a întreprinde acțiuni legale. Pentru a rezuma, bunăstarea câinilor vagabonzi nu intră în domeniul de competență definit de articolul 13 al contractului și așadar nu face parte din prevederile Uniunii Europene. Din punct de vedere juridic, Comisia nu are competența de a acționa în acest domeniu. Mulțumesc mult! Thank you. Now, uh... Mulțumesc! Doamna Strugariu are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să subliniez și eu câteva lucruri. Înțeleg foarte bine care sunt aspectele prezentate de către comisie în, pentru petiția precedentă, ca și pentru aceasta, ca și de-al minter pentru petiția următoare, pentru că va mai exista o petiție din partea României în legătură cu problema câinilor vagabonzi. Sunt însă câteva chestiuni care cred că merită subliniate aici. Comportamentul față de Uh, câinii vagabonzi. Comportamentul față de animale în general și față de animalele domestice în special nu este compatibil cu un comportament uh, potrivit cu cetățenia Uniunii Europene. E vorba de două aspecte aici. Pe de o parte, problema autorităților și felul în care înțeleg acestea să abordeze problema și, pe de altă parte, avem o altă chestiune care ține de responsabilitatea fiecărui cetățean în parte și de modul în care tratează acesta animalele. Sunt și situații în care animalele sunt abandonate pe stradă atunci când stăpânilor se mută sau sunt luate și păstrate o vreme în grijă, după care abandonate în uh, adăposturi unde apoi sunt omorâte. Deci sunt o mulțime de situații, totuși vreau să spun că susțin întru totul ideea de a menține acest subiect deschis. Chiar dacă astăzi nu ne vom apuca de elaborarea de legislație, cred că totuși trebuie să respectăm orientările Consiliului Europei și susțin ideea doamnei, Jdan, ideea doamnei Jdanoca de a aborda această problemă la nivel european prin decizii cadru de a menține deocamdată această petiție deschisă, de a solicita și informații suplimentare de la autoritățile din România, fiindcă cred că tratarea acestei probleme de cruzime, de măsuri radicale, de sancționare din partea autorităților Român României <clears throat> a comportamentelor inadecvate și a persoanelor care sunt răspunzătoare, cred că este importantă abordarea acestei probleme. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte. E de neconceput o astfel de barbarie, cu atât mai mult cu cât ea se, se realizează, se întâmplă într-o țară membra Uniunii Europene. În țara mea, în Bulgaria, ă, omorârea animalelor este o infracțiune și se plătește cu ani de închisoare. Mi se pare inacceptabil că Comisia Europeană se spală pe mâini de competența asta spunând că articolul 373 nu i-o acordă. Da, da, găsește competențe într-o mulțime de alte domenii care privesc, de exemplu, companiile. Dacă s-ar identifica alte mecanisme la nivel european, vă garantez că ar fi mai puțin când vagabonzi pe străzi, ar exista un control adecvat al acestei probleme. Dar nu avem un cadru legislativ european pentru protecția animalelor și încă nu există un cadru legislativ adecvat pentru comerțul cu animalele de, de companie. Câte vreme nu există un control adecvat, animalele de companie se pot pomeni pe străzi fără niciun fel de greutate. Și asta este o problemă pe care trebuie să o rectificăm, trebuie să luăm măsuri pentru a se crea un cadru legislativ în materie, iar animalele să facă obiectul unei atitudini umane pentru că dacă nu vor beneficia de o astfel de atitudine umană, nici oamenii nor să se mai bucure de o astfel de atitudine în viitor. Cred că petiția trebuie să rămână deschisă. Mulțumesc! Perfect, mulțumesc foarte mult! Are cuvântul doamna de Jdanoca. Want to reflect to, to what Voiam să reflectez la comentariile comisiei pe marginea acestei a doua petiții. Într-adevăr, spuneți că nu există un act legislativ care să impună obligații la nivel european în acest domeniu. Păi da, dar noi de la Comisie așteptăm nu numai constatări, vrem din partea Comisiei și o atitudine proactivă. Noi suntem intermediari între cetățenii europeni și legiuitorul european sau legiuitorii europeni care trebuie să întreprindă măsuri suplimentare în acest domeniu. De ce nu poate Uniunea Europeană să meargă în direcția adoptării unui, trat, unui tratat sau unei, unui cadru legislativ pentru animalele de companie? Să adopte de exemplu, un act legislativ nou. Asta propun eu. Există o convenție europeană, sunt 18 state membre semnatare, printre acestea Ciprul, România, Lituania, cred, Bulgaria de asemenea și Letonia, țara mea. Deci, iată, dispunem de toate posibilitățile de a încerca să vedem cum funcționează instrumentul acesta, convenția, și să ne inspirăm din el pentru a transpune învățămintele trase într-un act legislativ de la nivel european. Până la urmă, uh, Uniunea Europeană este membra a Convenției Europene pentru Drepturile Omului. De ce să nu ne inspirăm din actele, din actele Consiliului Europei? În mod punctual, din această Convenție pentru protecția animalelor de companie. Brookman. Mulțumesc, domnul Brookman. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende. Stimată doamnă președinte, stimați petiționare, contribuția mea de aici se referă la toate petițiile de pe ordinea de zi de, între punctele 25 și 30 în sfârșit am și o posibilitate să vorbesc despre animale de pe stradă, despre animale domestice și despre abuzul asupra câinilor de vânătoare. Toate petițiile trebuie analizate îndeaproape. Cu peste 80.000 de semnături le mulțumesc foarte mult petiționarilor pentru implicarea lor neobosită în favoarea animalelor. Indiferent că vorbim despre câini de vânătoare din Cipru care sunt ținuți în condiții jalnice și apoi sunt uciși când nu mai pot vâna sau despre otrăvirea, arderea sau baterea câinilor vagabonzi din România acțiunea statelor membre în această privință și lipsa de acțiune a Uniunii Europene nu mai sunt acceptabile. Și în Bulgaria este inacceptabil modul în care se poartă lumea cu aceste animale. După ce sunt castrate, aceste animale sunt lăsate înapoi pe stradă și lăsate uh, în voia sorții sau înghesuite în tot felul de adăposturi pentru restul vieții. Există o mare problemă și cu mulțirea necontrolată animale bolnave uh, sau bolnave sunt fie ucise, fie vânate până mor. Aici trebuie să existe câteva directive și să existe acțiuni la nivelul Uniunii Europene animalele de pe stradă se luptă zilnic pentru supraviețuire. Sunt călcate cu mașina, sunt bătute, lovite cu piciorul, alungate sau mor de foame sau de boli în anumite țări pare a fi sport național să se vâneze aceste animale. Soluția nu poate fi niciodată sacrificarea. Țările în cauză, care au o populație mare de asemenea uh, animale, trebuie încurajate. Proiecte de castrare, uh, proiecte de marcare animalelor, proiecte de protecție. Astăzi uh, am uh, vorbit astăzi la uh, uh, Comisia de Mediu și despre aceste animale colegii mei au insistat ca rezoluția să ajungă la o identificare și o înregistrare mai bună a acestor instrument. Aceste măsuri fiind un instrument, mă scuzați, în favoarea protecției acestor animale. Vreau ca și la Strasburg să fie reamintite pozițiile care au fost menționate aici în acest sens. Mulțumesc mult! Muchas gracias. Mulțumesc foarte mult. Nu mai dorește nimeni să intervină, așa că petenta are timp două minute să-și încheie prezentarea. Mulțumesc. Mulțumesc o dată în plus tuturor care sunteți alături de noi și înțelegeți această problemă, iar eu doresc să amintesc uh, um, despre rezoluția 216 din 2012, prin care a fost emisă recomandarea către Parlamentul European de a încuraja Comisia să întreprinde toate măsurile necesare pentru binele animalului. Ce s-a făcut oare din 2012 până în prezent? Dincolo de această recomandare, nu am găsit, este adevărat, un cadru legislativ adecvat, dar Vă mulțumesc pentru că, așa cum ați sesizat, um, nimeni nu vă împiedică să luați măsuri. Vă rog, cu deplină prețuire, cu deplin respect, vă rog să nu ne uitați. Lucrările se vor închide aici, dar suferința noastră a celor care vedem asemenea atrocități în jurul nostru, suferința animăluțelor continuă, nu putem să o sfidăm numai că nu se vede din Bruxelles. Vă implor în numele animalelor din România, dacă nu aveți lege, legiferați, pentru că aveți această competență. Vă rog ca atare să vă plecați pe toate materialele noastre scrise. Din economie de timp nu puteam să vă vorbesc despre ele. Noi am propus și câteva măsuri concrete, inclusiv în, uh, înființarea Poliției Animalelor ca o structură a statului român, fără a fi uh, lăsat această activitate în seama unor organizații care obțin profit din uh, uh interacțiunea cu animalul. Uh, de aceea, noi vă rugăm să vedeți materialele noastre, să ne cereți orice lămuriri și să nu uitați că, pentru a fi cetățeni europeni, românii au nevoie de rezolvarea acestei probleme. În România nu putem aștepta lucruri mari de la parlamentarii noștri, care în cea mai mare măsură sunt și vânători, și ca atare atunci când examinează oportunitatea unui act normativ, văd și inconvenientele pe care le vor avea după partidă de vânătoare. De aici, de la Bruxelles, vă rugăm cu deplin respect să examinați cu obiectivitate și așa cum ne-ați ajutat să devenim cetățeni europeni să schimbăm atâtea lucruri în bine în România, vă rugăm să ne ajutați să schimbăm și în această materie, pentru că în această materie este mai multă suferință decât oricând. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Am ascultat uh, cele spuse de petentă, am ascultat cele spuse de membrii comisiei. Propunem să se mențină deschisă această petiție și vom cere, vom trimite o scrisoare Consiliului uh, Europei pentru că este, există această convenție semnată de multe state membre Vom trimite deci această scrisoare Consiliului uh, Europei și vom uh, anexa toate cu aceste petiții referitoare la relele tratamente aplicate animalelor uh, și faptul că nu există un cadru legislativ european și statele membre, unele dintre ele au semnat această convenție a Consiliului Europei și, cum spuneam, petiția rămâne uh, deschisă și vom adresa și Consiliului și poate ni se va răspunde ca să venim cu o altă uh, răspundere. Mulțumim foarte mult. Să trecem la următorul punct din ordinea de zi, 27, petiția 475 din 2014, Gabriela Papadopova din Bulgaria, în numele asociațiilor de protecție animale, privind uh, tratamentele neglijente aplicate câinilor vagabonzi în Bulgaria. Petiționara petenta Marta Georgieva are 5 minute ca să-și prezinte petiția și apoi vom da cuvântul două minute în încheiere. Vă rog. Madam Chair and all members, first of all, I would like to thank you very much for Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc mai întâi de toate foarte mult pentru că îmi permiteți să vă prezint această petiție în, numărul, în numele a 18 asociații pentru protecția animalelor din Bulgaria. Este vorba de tratamentele aplicate animalelor fără stăpân și animalelor domestice din Bulgaria, în încercarea de a soluționa problemele întâmpinate, astfel încât banii contribuabililor să fie corect cheltuiți pentru rezolvarea acestei probleme. Inițial ne-am însoțit apelul cu această ilustrație, care vă prezintă condițiile cumplite pe care le oferă municipalitatea câinilor vagabonzi. În aceste adăposturi, mii de câini sunt uh, puși la oaltă și mor de foame, de frig, de boli și se bat între ei pentru, animal, pentru hrană. Organismele care se ocupă de protecția animalelor, și anume Agenția pentru uh, Siguranță Alimentară, nu uh, Uh, exercită controlul adecvat. Suntem foarte îngrijorați că uh, autoritățile noastre bulgare nu numai că încalcă regulile și uh, uh dreptul național, ci și articolul adecvat din legislația comunitară. Sunt, uh, autoritățile sunt responsabile pentru punerea în aplicare a unui corp amplu de legislație pentru garantarea siguranței animalelor. Noi suntem foarte recunoscători că în 2018, atunci când petiția noastră a fost luată în discuție aici, ne-am bucurat de un sprijin foarte puternic din partea unui număr mare, majoritatea grupurilor politice din comisia de față. Din păcate, din motive tehnice, și anume din lipsa timpului necesar, vizita de studiu în Bulgaria nu s-a mai efectuat, vizita de studiu a acestei comisii. Și problema nu numai că a continuat, ci s-a înrăutățit, nu numai în Bulgaria dovada acestui fapt fiind aceea că petiția noastră a fost urmată de numeroase alte petiții similare din Italia, Marea Britanie, Franța, Spania și alte țări. În Bulgaria ne confruntăm cu uh, creșterea ilegală a, creș- a câinilor în uh, masă și cu vinderea ilegală a acestora. Astfel de animale de companie nu sunt supuse niciunui fel de control de identificare, de înregistrare, de vaccinare, nici măcar împotriva rabiei. Uh, iată cum sunt ținuți câinii de legați de lanț, fără niciun fel de control adecvat. Ei sunt uh, vânduți astfel pe internet un Google search în limba bulgară arată, că peste, arată peste 500 de mii de rezultate. Numai un singur site web oferă 5.000 de, anim, 5, 5.000 de animale, inclusiv animale de luptă, câini de luptă. E un, practic care, e un sport care se practică în țara noastră ca și în multe alte state membre. O investigație a Deutsche Welle de anul trecut a arătat că sunt milioane de câini vânduți ilegal în întreaga Uniune Europeană și care vin uh, din Bulgaria, din România și din Ungaria, uh, vânduți dispăruți fiind ilegal pe internet din astfel de adăposturi ilegale. Banii obținuți dintr-o astfel de activitate sunt uh, în sume uriașe, comparabile cu banii obținuți din vânzarea ilegală de droguri. Câinii sunt ținuți uh, în condiții foarte proaste și mor foarte repede, tocmai de aceea suntem extrem de îngrijorați de riscurile de sănătate publică uh, și pentru țările originare, și pentru țările de tranzit și țările beneficiare, țările de destinație. Sigur că această piață trebuie să fie uh, supusă tratatului, uh, articolului 113 din tratat, este vorba de comerț. O altă investigație BBC de anul trecut demonstrează că Bulgaria a devenit un hub, un centru pentru luptele de câini din întreaga Europa. În această investigație se arată clar că s-a descoperit un comerț ilegal care pornește din uh, Europa de Est până în țara Galilor, în Regatul Unit. În același timp, Agenția pentru Siguranța Animalelor din Bulgaria vorbește de faptul că a transmis către această uh, comisie acu, acum 2 ani o scrisoare prin care arată că practica aceasta a luptelor de câini a luat sfârșit în Bulgaria. Nu este adevărat. Tocmai de aceea vreau să vă reamintesc că agenția aceasta poartă răspunderea punerii în aplicare a unui corpus legislativ amplu, corpus legislativ european. De aceea, autoritățile competente În, în, inclusiv în, în noi am epuizat toate căile de atac și de apel de la nivel național. De aceea, nu ne mai rămâne decât să ne adresăm dumneavoastră, Parlamentului European, Comisiei PETI, care sunteți cei mai apropiați de cetățenii europeni, pentru a avea în vedere realizarea unei uh, vizite de studiu în Bulgaria, astfel încât să se pună capăt acestei practici. Există o rezoluție la nivelul Parlamentului European pentru stabilirea unui cadru juridic pentru protecția animalelor că um, act care a fost adoptat în 2012. Parlamentul cu acea ocazie și-a exprimat interesul pentru cetățenii europeni. Vă întreb de ce rezoluția aceea nu a fost urmată de propuneri legislative. Și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru timpul acordat. Very much. Um, now I'm going to give... Acum o să dau cuvântul Comisiei doamnei Kristen von Haren. Ja, vielen Dank. Um... Mulțumesc mult. În primul rând, vă mulțumesc și dumneavoastră foarte mult pe implicare și voi începe cu rugămintea din ultima dumneavoastră frază, atâta timp cât uh, tratatele semnate de statele membre sunt așa cum sunt, Comisia nu are bază juridică pentru a face propuneri legislative. Ce face însă Comisia sunt măsurile voluntare și se implică foarte mult. Vorbeam mai devreme de OIE, de organizația care se ocupă de această combatere a bolilor în rândul animalelor. Există o platformă a Uniunii Europene pentru protecția animalelor, o platformă înființată în 2017 de comisie care oferă posibilitatea putea avea discuții și care încurajează și uh, inițiativele voluntare ale celor interesați. Există și o inițiativă voluntară pentru protecția câinilor și pisicilor. Această platformă digitală în momentul de față lucrează la recomandări. Uh, vorbeați mai devreme despre traficul pe internet în acest sens se lucrează la o recomandare pentru cumpărători, pentru cei care cumpără animale pe internet, dar și pentru cei care deschid asemenea platforme pe internet. Recomandări care explică la ce trebuie să fii atent în momentul în care vezi un animal oferit spre cumpărare pe internet dacă, de pildă, aceste animale sunt din uh, adăposturi autorizate, dacă s-a făcut vaccinarea, dacă pui de câini au o vârstă minimă, asemenea lucruri. Punerea în aplicare acestor lucruri, trebuie să o repet, ține de statele membre. Comisia aici nu poate decât să sprijine și să pună la dispoziția celor interesați diferite posibilități. În august 2018, Comisia a făcut o recomandare uh, în baza căreia trebuie analizate platformele de internet ale statelor membre, analizate și controlate pentru a vedea cum arată situația în privința vânzărilor câinilor, dar și a pisicilor. Acest plan a început să fie pus în aplicare la sfârșitul lui 2018 și începutul lui 2019 și 17 state membre au luat parte la această inițiativă, plus Elveția în calitate de observator. Și s-au descoperit anumite situații tulburi și uh, cei care au deschis platforme din statele membre au uh, suferit consecințe și s-au luat măsuri împotriva lor. Această recomandare a Comisiei este baza uh, recomandării privind conținutul acestor platforme la care lucrează acum această platformă europeană pentru protecția animalelor, respectiv uh, această inițiativă voluntară. Așadar, încă o dată, Comisia nu poate să legifereze, dar Comisia cunoaște foarte bine această problemă și face eforturi în cadrul posibilităților sale să sprijine statele membre. Mulțumesc mult! Mulțumesc. Speaking Maltese. Um, you know, illi, illi tiġi l-Kummissjoni u tajdinna li m'għandix kompetenza fejn jidħlu shelters tal-annimali għaxa ħaġa li nifhimha, però illi ikollok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 Thank you. I do not want to, to repeat. Mulțumesc, nu vreau să repet ce v-am spus mai devreme în legătură cu posibilitatea de a face ceva folosindu-ne de mecanismele Consiliului Europei. Există un mecanism de monitorizare de asemenea. Dar în special în privința acestei petiții vreau să mulțumesc pretendei. Vreau să le mulțumesc de fapt tuturor acestor oameni, 464 de oameni care au semnat uh, petiția și care s-au adresat în mod repetat comisiei noastre și ca uh, membru al unei uh, viitoare misiuni pe uh, teren, împreună cu alți membri ai Comisiei PETI, îmi exprim regretul că nu vom putea să ajungem să ne ocupăm la fața locului de această petiție. Dar am putea să găsim timpul necesar pentru a sta de vorbă cu dumneavoastră la Sofia dacă această, mențiune, această misiune va fi dusă la capăt. Deci sper să cooperăm în continuare și sper în continuare că Comisia va fi mai activă. Thank you. Uh... Mulțumesc. Domnul Radev. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Sunt convins că această petiție trebuie să rămână deschisă. Cu siguranță avem încă probleme cu animalele de companie în Bulgaria, inclusiv în ceea ce privește abandonarea animalelor pe stradă. Ă, trebuie să fim mai responsabili, trebuie să controlăm numărul animalelor de pe stradă, al câinilor și al pisicilor. Cu toate acestea, în ultimii ani, Bulgaria a făcut mari eforturi în încercarea de a rezolva toate aceste probleme. În timpul ultimelor amendamente privind legea prin protecția animalelor din 2018, am introdus noțiunea de program național legat de, iar în ceea ce privește numărul numărul de măsuri pentru reducerea câinilor vagabonzi. În acest program trebuie luate măsuri la nivel național astfel încât să nu există locuri unde să lucreze sau altele comune unde să se lucreze deloc sau locuri unde se lucreze pe apucate, lucruri care nu ar duce la o reducere constantă a numărului de animale și există două obiective. Pe de-o parte, sensibilizarea proprietarilor de animale de companie, astfel încât să fie proprietari mai responsabili și să își asume mai bine răspunderea pentru animalele de companie, precum și reducerea numărului de animale abandonate. Din păcate, mult prea multe animale rămân abandonate. Pe de altă parte, animalele care sunt deja pe stradă trebuie deparazitate, în special în, potriva turbării, astfel încât să existe un mediu sănătos. După aceea, aceste animale trebuie repatriate, adică duse înapoi pe teritoriul lor de origine, astfel încât să prevină invazia unor noi animale pe acest teritoriu. De pildă, când numărul de câini vagabond scade, numărul de pisici vagabonde crește. Acest program național este o realitate și cu toate acestea uh, vine târziu. Uh, programul acesta, din păcate, este prea general. Pe viitor vom vedea în ce măsură va putea fi pus în aplicare de autoritățile locale, dar contez pe conștiința fiecare dintre aceste administrații. Sper că vor lucra împreună cu asociațiile pe teritoriul lor. Aceste asociații sunt foarte active, astfel încât uh, trebuie să ajungă la măsuri care să ducă la o scădere permanentă a animalelor vagabonde. În conformitate cu Agenția Bulgară a Siguranței Alimentare, în Bulgaria aproape, există aproape 25.000 de câini abandonate, numărul pisicilor nu a fost stabilit, dar cu siguranță este mult mai mare. În Sofia, de exemplu, acesta nu este un criteriu. Numărul pisicilor vagabonde a scăzut de 3 ori în ultimii 10 ani, de la 11.400 uh, până la da, aproape 3.000 în 2018. În acest sens, vreau să le mulțumesc încă o dată petenților că au pus această problemă foarte importantă și că sunt atât de activi uh, pentru a rezolva problema animalelor abandonate. Fac apel la dumneavoastră să lăsați petiția deschisă pentru că autoritățile competente din Bulgaria, agenția privind uh, siguranța alimentară, precum și toate administrațiile locale să facă eforturi pentru a reduce permanent numărul animalelor abandonate precum și pentru găsirea unei soluții uh, acestei probleme a adăposturilor, adăposturi pentru uh, animale de companie. Societatea trebuie să continue să se exercite controlul civil și să insiste ca toate prevederile legale să fie respectate în ceea ce privește bunăstarea animală personal, mă angajez personal să insist pe lângă Comisia Europeană, precum și în grupul de lucru pentru protecția animalelor, al cărui vicepreședinte sunt, pentru ca aceste aspecte să fie analizate și pentru a ajunge în cele din urmă la un cadru legal european pentru protecția animalelor de companie și a animalele abandonate. Bun, acum petiționara, petenta are două minute. Nu, mă scuzați, spune președinta. Mă scuzați, mă scuzați, spune președinta. Domnul Cristof are cuvântul. Da, vă rog. prețedată, председател, ce demonstrăne de cadri e факти... Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că imaginile pe care le-am văzut și lucrurile care ni s-au spus arată o cruzime teribilă și sunt extrem de turburătoare și convingătoare. În 2018, noi am adoptat o rezoluție prin care am făcut un apel la Comisie ca aceasta să pună pe picioare o strategie dedicată animalelor vagabonde. Uniunea Europeană nu este semnatară în calitate de Uniune Europeană a Convenției Consiliului Europei, dar asta nu înseamnă că nu putem noi înșine întreprinde inițiative în materie sau chiar că nu putem adopta legislație în materie. De aceea și propunerea de a se elabora un cadru legislativ, o propunere care mi se pare foarte utilă, foarte bună. Problema câinilor vagabonzi, în special în uh, Bulgaria, este o problemă care adesea ține și de corupție și o problemă majoră. De aceea, consider că ar fi binevenită o misiune în Bulgaria pentru a putea examina aproape toate aceste probleme, din toate unghiurile, sub toate aspectele și solicitarea mea, tocmai de aceea, este ca această petiție să rămână deschisă pentru a putea duce problema aceasta mai departe. Mulțumesc! Perfecto. Bun. Domnul Slavakov are cuvântul acum. Grație, domnule Vremunserat. Бих искал да кажа, че аз съм напълно съгласен с колегите. Mulțumesc. Voiam să vă spun că sunt întru totul de acord cu cele spuse de către colegi. Din păcate, petiția aceasta însă a fost redactată în termeni cam generali ar fi trebuit să existe elemente mai concrete. S-au spus în petiție o serie întreagă de lucruri, însă nu sunt de acord cu unele dintre ele. De exemplu, faptul că în Bulgaria ar fi o, un record al crescătorilor de câini de luptă. Sigur că sunt probleme uriașe cu câinii vagabonzi în Uniunea Europeană, dar asta nu se leagă doar de Bulgaria și de România. Pe mine m-a m-a impresionat uh, ce s-a spus, dar nu, nu trebuie să exagerăm. Putem, de exemplu, să puteți să mergeți în, în uh, piața Argentina, unde sunt mii de pisici uh, abandonate, sunt, trăiesc acolo, oamenii s-au obișnuit cu ele și ele se simt foarte bine, sunt preferatele locuitorilor cartierului asta nu înseamnă că tratăm cu cruzime animalele. Deci, cred că problema este că ar trebui să elaborăm un alt tip de legislație, ceea ce nu se poate, lucrurile nu pot continua ca până acum. Înțeleg că în anumite cartiere din Sofia, de exemplu, și în alte părți ale lumii sunt probleme legate de câinii vagabonzi. Dar suntem oameni, trebuie să ne ocupăm de aceste animale, să le îngrijim, și în calitatea noastră de oameni trebuie să facem ceva cu legislație care să vină în favoarea vieții. La petiție. Nu, nu. Acum petent are la două minute ca să-și încheie cazul. Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să-mi exprim gratitudinea față de toți cei care au arătat înțelegere față de această problemă și care au arătat și empatie față de acest subiect. Vreau să vă rog încă o dată să vă gândiți la o misiune de documentare în Bulgaria, așa cum spunea și domnul Christoph, deși este și mai uh, nevoie de o asemenea uh, misiune, pentru că domnul Sorbacov se îndoiește de informațiile prezentate aici. Și apoi să vorbim și de suferința animalelor, mai ales a celor care sunt animale de companie ele suferă și este și o suferință a cetățenilor europeni, iar Comisia Europeană are datoria față de cetățenii Uniunii să facă ceva. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Am ascultat ce le spuse de petente, mulțumim pentru acest lucru, am ascultat ce a spus Comisia, ce au spus și eurodeputații. Propunerea noastră este să menținem petiția deschisă și ca și la petițiile anterioare, Președinția uh, va trimite Consiliului, Consiliului Europei toate aceste petiții legate de bunăstarea animalelor în cazul câinilor vagabonzi, a câinilor abandonați, ca să oblige statele membre să pună în aplicare acea convenție pe care au semnat-o privind bunăstarea animalelor. Trecem acum la următorul punct din ordinea de zi, petiția 82-2018 prezentată de cineva din Lituania, o misiune din partea autorităților municipale din Claipeda în cazuri de maltratare a animalelor. Petiționarii sunt aici, așa încât le acord 5 minute. Vă vorbi ambele persoane sau o singură persoană? Vor vorbi ambele persoane, deci în total aveți 5 minute. Și apoi la final veți avea în total 2 minute, deci vă puteți împărți timpul cum uh, considerați de cuvință. Vă rog, aveți 2 minute. 5 minute, pardon. Mulțumesc, doamna președintă. În fiecare an, municipalitățile din Lituania ucid mii și mii de câini și pisici abandonate prin contracte cu diverse firme, Nuara, Smiraia și altele. Acordurile acestea acoperă toată Linoania, uh, iar uh, banii contribuabililor sunt uh, utilizați pentru a ucide aceste animale. Adăposturile se numesc lagăre de concentrare pentru animale. Ați văzut fotografia ale acestor animale care au fost anexate la petiție. În ciuda furiei publice și a protestelor, practicile acestea continuă și continuă de 20 de ani. Statele membre au legi în ce privește bunăstarea animalelor. Totuși, fie legile sunt prea laxe, fie sunt încălcate de regulă. Nu suntem de acord cu declarația Comisiei că articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se referă în mod exclusiv la, de, la competența statelor membre. Ca fost comisar, domnul Andriu Caitis a, a i-a spus uh, doamnei Cecilia Wexstrom de atunci, că a răspuns la petiția noastră, că este o prioritate politică în capacitatea pe care o avea atunci de comisar care răspunde de sănătate și siguranța alimentară și arăta că este conștient de bunăstarea animalelor pentru cetățenii Uniunii Europene. Știm de asemenea că bunăstarea animalelor este uh, o, un subiect care apare foarte des uh, la Comisia PETI și este o preocupare clară pentru cetățenii Uniunii Europene și organizațiile care protejează animalele. Parlamentul uh, european din rezoluția din 4 iulie 2012 privind strategia Uniunii Europeane referitoare la bunăstarea animalelor, a notat că nu există legislație Uniune, a Uniunii Europeane privind bunăstarea animalelor de companie s-a arătat că e nevoie să se adopte un cadru juridic la nivelul Uniunii Europeană pentru această chestiune și s-au propus recomandări pentru a include în acest cadru legal diverse recomandări. Așa că dumneavoastră spuneți uh, exact uh, opusul, care de fapt este adevărul. Aceasta este întrebarea la care trebuie să răspundem. Am uh, întrebat de asemenea noua comisie, care abia și-a preluat mandatul, uh, să facă o analiză mai uh, precisă a competențelor din articolul 13. Sunt prea multe petiții, prea multe probleme în statele membre, iar Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri în acest sens. Vă rugăm să nu închideți petiția și să luați măsurile necesare pentru a adopta cadrul juridic legal pentru animalele de companie până când nu se adoptă acest cadru, noi europenii nu suntem mai buni decât sălbaticii care că fierb animalele de vii și le mănâncă. S-a adoptat o rezoluție privind acțiunea împotriva uh, comerțului ilegal cu animalele de companie, dar nu este suficient. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Vreau să adaug ceva la cele spuse de colega mea. Da, sunt foarte multe acte de violență, foarte multe acte de cruzime împotriva animalelor. Acest comportament este de fapt sancționat pe baza contractelor dintre autoritățile locale și societățile comerciale și s-a spus uh, că articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene nu acoperă și populațiile de animale vagabonde, de animale abandonate. Am dorit să spunem că de foarte multe ori legalitatea e departe de moralitate. Și legalitatea și umanitatea, umanismul nu pot fi alese la întâmplare. Știm că e foarte greu să găsim un cadru legal care să ne arate care este direcția în care trebuie să mergem pentru a soluționa problema. Societatea noastră este nedemnă și suntem alături de alte state membre care s-au exprimat asupra aceleiași probleme. Germania, România, Cipru, Bulgaria și altele. Suntem cu toatele în aceeași situație. Vă rog să mențineți această petiție deschisă și să uh, continuăm pe această cale și să încercăm să găsim o soluție și să includem aceste populații de animale vagabonde uh, în legislația care protejează animalele sau să redactăm o nouă convenție astfel încât animalele uh, vagabonde câinii, pisicile care sunt aruncate în stradă să fie și ele protejate. Înțeleg că este competența exclusivă a statelor membre, dar cerem, vă cerem uh, ajutorul și vă cerem să vă folosiți puterea de influență. Sigur, este competența exclusivă a statelor membre, dar vă rugăm, cum spuneam, să vă folosiți puterea de influență ca să se facă studii în această chestiune. Deci vă rog să nu închideți această petiție și vă rog să vă gândiți și la noi în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum are cuvântul Comisia, doamna Kirsten von Haven. Mulțumesc mult! Din descrierea petenților, mi-am format impresia că poate că avem o neînțelegere aici. Articolul 13 Articolul 13 al tratatului este baza juridică pentru legiferarea din partea Uniunii Europene și în ceea ce privește protecția animalelor, însă numai pentru domeniile juridice enumerate acolo și aceste domenii juridice nu implică și uh, protecția animalelor vagabonde. Articolul 13 oferă, bineînțeles, posibilitatea de a legifera în privința protecției animalelor în Uniunea Europeană, dar numai pentru alte domenii sau pentru alte politici, dacă îmi permiteți. Animalele domestice sau câinii și pisicile în general uh, uh, uh, animalele în Uniunea Europeană și vânzarea lor Uh, sau transportul lor în scopuri comerciale sau nu este supus anumitor reglementări uh, europene. Există o directivă a Uniunii Europene în acest sens. După cum am spus, este vorba aici despre prevederile care țin de sănătatea animală, dar nu și de protecția animalelor. Însă această bază juridică are și recomandări de pildă pe ceea ce privește vaccinarea împotriva rabiei, uh, de asemenea, trebuie ca animalele să se afle în anumite centre autorizate ca să poată fi uh, duse mai departe în alte state membre și sunt și aspecte legate de transportul lor. Încă o dată, în ceea ce privește câinii vagabonzi, nu putem legifera. Comisia nu poate legifera, Uniunea nu poate legifera. Mulțumesc mult! Thank you very much. Poți Entschuldigung. Aș vrea să mă corectez, îmi cer scuze. și, și, of ah, course. Ah, ich wollte nur Voiam doar să atrag atenția asupra faptului că prevederea legală pe care am vrut să o citesc nu este o directivă, ci un regulament ceea ce înseamnă că se aplică direct în toate statele membre și este uh, regulamentul 576 din 2013. Și titlul se uh, referă la uh, transportul animalelor în scopuri comerciale. Thank you. Algun membru Dorește cineva din comisie, un deputat care dorește să intervină? Nu, se pare că nu. Are cuvântul două minute tenta. solicităm în mod specific ca animalele vagabonde să fie incluse în articolul 13 din tratatul privind funcționarea uh, Uniunii Europene pentru că sunt animale uh, simțitoare, sentient beings în engleză. Să se includă exact uh, expresia stray animals, adică animale vagabonde sau populațiile de animale vagabonde. Și cerem susținerea dumneavoastră, vă mulțumim foarte mult pentru susținere, vă mulțumim și faptul că suntem susținuți și de alte state membre și de alți petenți care sunt prezenți aici. Cerem și Comisiei să vină în Lituania într-o misiune de documentare și sunt sigură că veți fi surprinși. Mulțumim! Mulțumesc foarte mult petentei care a fost alături de noi astăzi. Am ascultat petentele, am ascultat și cele spuse de comisia și am dezbătut mai multe petiții în această după-amiază referitoare la rele tratamente aplicate animalelor. Comisia propune ca petiția să rămână deschisă și în pachetul acesta de propuneri adresate Consiliului Europei privind uh, animalele abandonate și relele tratamente aplicate acestor animale uh, vor fi trimise la Consiliu și vom vedea ce răspuns vom primi. Ultima petiție, ultima cerere aceasta ca să mergem în Lituania Coordonatorii sunt cei care hotărăsc acest lucru, ei sunt purtătorii de cuvânt al grupurilor parlamentare. Iar în octombrie și ziua de astăzi am hotărât care sunt toate misiunile pe care le vom efectua în 2020. Deci am hotărât deja ce misiuni vom face în 2020, unde ne vom duce în asemenea misiuni. Trebuie să adresați această cerere unui grup pentru 2021 și atunci s-ar putea. Însă nu este numai președinția cea care hotărăște. Oricum, mulțumesc pentru că sunteți astăzi aici și vom lăsa petiția deschisă și va rămâne deschisă. Să trecem la următorul punct din ordinea de zi, 29, petiția 823, bară 2013, prezentată de domnul Șager, german privind dispozițiile legale care permit sacrificarea câinilor în Danemarca. Petentul nu este aici, așa că o să-i dau cuvântul comisiei digisante doamnei Kirsten von Haven. Vă rog. Ja, vielen Dank. Mulțumesc mult. Nici aici nu pot decât să fac trimitere la ce am spus mai devreme. Nici aici Comisia nu are posibilitatea de a acționa. Și aici vreau să atrag atenția asupra uh, liniilor directoare ale Organizației Internaționale pentru Sănătatea Animală, OIE, care are linii directoare pentru control populației câinilor vagabonzi și a atras atenția asupra faptului că înregistrarea și identificarea câinilor cu stăpân și controlul nașterii la câini sunt baza unei atitudini responsabile față de câini. În aceste linii directoare se vorbește și despre faptul că pot exista și măsuri paralele pentru controlul populației de câini vagabonzi. Și unica sacrificare a câinilor nu este socotită o strategie durabilă. standarde există, se vorbește despre metode umane pentru sacrificarea câinilor și cu toate acestea, așa cum am spus și mai devreme, ține de competența statelor membre ca membri plini ai acestei organizații internaționale pentru sănătate animală să verifice cum sunt puse în aplicare aceste linii directori naționale în contextul lor național. Comisia va sprijini în continuare activitatea acestei organizații. Mulțumesc mult! Thank you. Does uh, someone of... Um, Mulțumesc. Dorește cineva dintre membrii comisiei să intervină? Nu. Nu dorește nimeni? Vă rog, aveți cuvântul. Ja, vielen Dank. Um, Mulțumesc mult. Foarte pe scurt, aș recomanda să procedăm ca și în cazul celelalte petiții și să menținem uh, și această petiție deschisă. Mulțumesc. Yes, uh, thank you. Da, mulțumesc. Vreau să mai adaug ceva. Danemarca este printre cele 18 state membre care au semnat această convenție a Consiliului Europei privind animalele de companie, deci trebuie să-și îndeplinească obligațiile respective. Deci trebuie să desfășoare o anchetă asupra acestui subiect, așa încât propunerea este ca petiția să rămână deschisă și să solicităm comisiei să ne dea un răspuns în scris. Pentru că am auzit că această petiție nu a fost trimisă la comisie, dar dorim să facem acest lucru și să primim un răspuns uh, înscris din partea dumneavoastră. Mulțumesc! Nu sunt obiecții. Bun, mulțumim. Trecem mai departe acum. Punctul 30. Petiția 443 din 2018, Marco Giovanelli, de naționalitate italiană, 80.000 de semnături în numele companiei Future for Wildlife, care solicită adoptarea unei legislații pentru protecția și gestionarea animalelor de companie, animalelor domestice și animalelor vagabonde din Uniune. Este același subiect. Și petiția 167 din 2017 prezentată de un cetățean cipriot privind crearea imediată a unei autorități europene care să se ocupe de bunăstarea animalelor. Petiționarul nu este aici, primul peten nu este aici, dar există un, un al doilea petent? Da, se pare că da. Reprezentați ce competent. 167, da. E. Da. Situația din Cipru, vă rog, aveți 5 minute. Mulțumesc. Sunt cetățean cipriot. Sunt o persoană privată, nu reprezint nicio organizație, sunt aici pentru că sunt nemulțumită din ceea ce văd când mă duc în Cipru, în Grecia, în Spania, în Italia, unde mii de animale sunt fără ajutor, le simt durerea și chiar am simțit mult mai multă durere astăzi pentru că am auzit că nu există legislație europeană pentru protecția acestor animale și mi se pare că nu văd că s-ar putea crea legislație în viitor și sunt extrem de tristă. Solicit ca să, să apară o agenție europeană pentru Uh, bunăstarea animalelor, cum spuneam, Mahatma Gandhi, mărimea, măreția unei națiuni se judecă și după modul în care își tratează animalelor. În Europa nu avem niciun fel de asemenea măriție, din păcate, și am dat greș din, această, din acest punct de vedere. Animalele din Uniunea Europeană sunt uh, victimele acestor tratamente în fiecare zi. Uh, vedem asemenea poze, le-ați văzut și pe ale mele. Ale mele sunt uh, blânde față de ce ați văzut mai devreme. Sunt, uh, eu știu, pisici care sunt otrăvite în Grecia, în Cipru, nu știu ce lege există în aceste țări, dar iată ce vedeți. Animale sălbatice, deci cum se poate trata un animal sălbatic în felul acesta? Ca să nu mai mănânce și să nu poată să facă nimic arăt ne spune ceva despre caracterul acestor persoane și îmi spuneți că nu există legislație pentru protecția animalelor. Ce trist! Cum ne afectează, ne afectează sănătatea. Animalele acestea bolnave sunt, uh, cerșesc mâncare și adăpost uh, în jurul uh, hotelurilor, spitalelor, școlilor. Sunt un, o, o jenă pentru turism. Peste tot apar asemenea vești în străinătate sănătatea psihologică a europenilor. Cum anume? De fiecare dată, dacă mă duc într-o vacanță, într-o insulă, sunt mii de pisici și dacă nu le văd, știu că au fost otrăvite, de-aia nu mai sunt acolo. Nu pentru că au grijă de ele. Situațiile de genul acesta există peste tot în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană se bazează pe caritatea persoanelor private și a organizațiilor de caritate și nici măcar nu mă mai uit pe, me, eu știu, asemenea știri, pentru că este o jenă pentru guvernele europene care nu fac nimic. În cazul cel mai bun, se creează adăpoaste, adăposturi la nivel municipal, le țin acolo câteva zile și apoi le eutanasiază. Sunt fonduri care există pentru aceste ONG-uri, dar sunt sume absurd ridicole. Eu știu, 3.000 de euro pe an pentru fiecare asemenea Uh, asociație. Ar trebui să luăm modelul uh, uh, agenției din Marea Britanie, are o vechime de 200 de ani, e un model pentru toată lumea și a fost întemeiată ca să facă față acestor provocări. Să se recunoască faptul că animalele nu sunt mărfuri, ci sunt animale simțitoare de 200 de ani există această asociație și în Europa aceste animale sunt tratate ca, eu știu, animale de povară și după ce folosesc 20 de ani un măgar, îl aruncă din vârful stâncii în mare. Și am auzit acel lucru de mai multe ori, pentru că, spune Comisia, nu se poate face nimic pentru că nu există uh, niciun fel de cadru juridic pentru ele, toată lumea poate să facă ce vrea. Asociațiile pentru bunăstarea animalelor din Europa uh, sugerează să se creeze o infrastructură similară cu cea uh, din Marea Britanie, să existe personal, să existe persoane responsabile, să strângă animalele de pe stradă și alte asemenea situații și să aibă grijă de animalele bolnave și să se adapteze și să, fie, să li se găsească noi stăpâni. Se poate susține prin Erasmus, de exemplu, am vorbit deja cu mulți veterinari care ar fi interesați să colaboreze cu Erasmus, care, ceea ce costă nimic. Nu costă absolut nimic să ai aduci pe studenți să te ajute. Eu știu, sunt diverse persoane care voluntar care vor să participe. Eu am venit aici pe cheltuială proprie și ar costa aproape nimic pentru statele europene. Ar fi vreo 10 euro pe an pentru cetățenii europeni pentru a ajuta aceste asociații. Iar asociațiile acestea europene ar, i-ar educa și pe copii, pentru că, din păcate, uh, Uh, părinții transform, transferă copiilor ideea că animalele sunt murdare, ei trebuie să înțeleagă că animalele sunt uh, frumoase sunt și pot să ajute să crească, să se dezvolte. Vreau să vă arăt uh, care este scenariul ideal. Copiii sunt crescuți în aceste sanctuare pentru animale și pot, văd că, eu știu, animalele pot fi prietenii lor Animalele sunt ființe, nu sunt obiecte și merită adăpost, îngrijire, alimente. Și sunt o mulțime de întrebări cărora trebuie să le răspundem. Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și acum dăm cuvântul comisiei. Doamna Kirsten von Hangen, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Permiteți-mi să încep cu Permiteți-mi să încep cu un lucru pe care tocmai l-ați spus. Nu am spus niciodată că în Uniunea Europeană nu există legislație privind protecția animalelor. Există suficiente legi privind protecția animalelor, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivelul statelor membre. Ce am spus eu este că pentru domeniul câinilor vagabonzi nu există bază juridică pentru Uniunea Europeană. Pentru ca Uniunea Europeană să poată să legifereze. Asta ca să stabilim premisele înțelegem aceste petiții și uh, punctul 30 de pe ordinea de zi la un nivel mai general, nu doar în ceea ce privește câinii vagabonzi. Și de aceea doresc să atrag atenția asupra strategiei pentru protecția animalelor care a fost emisă pentru anii 2012 până în 2015 care sunt prevăzute, erau prevăzute diferite măsuri la nivelul Uniunii Europene și vreau să atrag atenția asupra faptului că în momentul de față tocmai evaluăm această strategie și încercăm să lămurim ce efecte a avut și cum a fost uh, transpus, ce se prevedea în această strategie. pornim de la premisa că vom avea până la sfârșitul acestui an toate rezultatele și în baza acestor rezultate vom vedea și ce alte măsuri pot fi luate, respectiv propuse în același sens. Noi, reprezentanții Comisiei, nu putem eluda articolul 13. Vom lucra tot timpul pe baza juridică pe care ne oferă tratatele. Până când nu apar alte posibilități, nu pot să mă exprim dacă există posibilități de a acționa altfel. Acum vom aștepta rezultatele evaluării ci bineînțeles în cadrul noi comisii și uh, în cadrul noilor obiective ale comisiei suntem dispuși să acționăm în continuare și să reflectăm. Dar toate aceste lucruri nu sunt previzibile, nu sunt previzibile rezultatele, însă după cum am spus, uh, în această perspectivă văd și petițiile de la acest punct de pe ordinea de zi 30. Mulțumesc! Mulțumesc! Așadar, membrii au cuvântul. Domnul Aghios Saliba. Uh, voi comenta pentru fiecare petiție, pentru că foarte multe dintre aceste petiții sunt asemănătoare. Cu toate acestea, această problemă, protecția animalelor, este evidentă, este foarte, foarte clar uh, din ce vedem în comisia noastră, din ce am văzut uh, din discuțiile din ultima oră. Este o problemă sistematică care există în mai multe state membre europene, Bulgaria, Lituania, Danemarca, Grecia, Cipru. Aceasta este o problemă reală mulți cetățeni europeni își dedică ore din timpul lor, dedică muncă voluntară și investesc proprii bani pentru a ameliora situația și de fiecare dată când aud comisia vorbind despre competențe, limite, Comisia Europeană poate să fie mult mai creativă, poate să pună presiune pe statele membre am discutat de multă vreme ce trebuie făcut. Cu toate acestea, soluțiile reale pentru a rezolva aceste probleme, pentru a proteja aceste animale care nu au voce, care au nevoie de noi pentru a fi protejate, tot nu am găsit soluții. De aceea, insist asupra faptului că aceste petiții trebuie să rămână deschise. Ideal, în calitate de comisie a petițiilor a merge în misiuni pe teren în toate țările menționate, pentru că este păcat să vedem toate aceste fotografii. Cu toate acestea, acum trebuie să trecem de la vorbe la fapte. Comisia Europeană are mijloacele necesare și trebuie să fie mai creativă, astfel încât uh, să pună presiune mai mare asupra statelor membre implicate. Trebuie să încercăm să ameliorăm situația tristă și viața tristă a acestor animale. Mulțumesc, uh, domnule Saliva. Ci deci, tenevo interveni. Mulțumesc, doamnă președinte. Voiam și eu să intervin pe marginea acestei petiții. Voiam să-mi exprim sprijinul în general pe marginea numeroaselor petiții pe care le-am ascultat în această după-amiază, în special pe marginea acesteia din urmă, care vizează un subiect ce capătă o amploare semnificativă. Se vorbește de peste 100 de milioane de animale uh, vagabonde în Uniunea Europeană, animale expuse suferinței, relelor tratamente și cruzimii de toate felurile. Sunt uh, capturate și apoi vândute ca animale de laborator pentru experimente, pentru uh, industria cosmeticelor, a farma- uh, industria farmacologică de asemenea, sau chiar ca carne de tun, aș spune, folosite în uh, Uh, luptele de câini. Este o rușine pentru autoritățile publice care acționează într-un mod rușinos și adesea chiar extermină populații de animale vagabonde întregi. E un subiect de care ar trebui să ne ocupăm și la nivel european, din punctul meu de vedere, pentru că în unele state membre problema aceasta a devenit o problemă cu adevărat urgentă, care prezintă o serie întreagă de implicații, inclusiv pentru sănătatea omului și siguranța omului, sau a unor specii de animale protejate. Aceste două domenii din urmă la care m-am referit, astea chiar fac parte din competența Uniunii Europene și respectiva Comisiei. Așadar, tot auzim astăzi din partea Comisiei că ne tot repetă că nu există legislație în materie, că nu există temei juridic și că nu se poate interveni. Păi, cu toate acestea, ascultăm în această comisie pentru petiții sute de petiții pe tema aceasta. Sunt mii de cetățeni europeni care ne cer să acționăm pentru a pune capăt acestui flagel în Parlamentul European s-a adoptat o rezoluție prin care se cere Comisiei să prezinte o propunere legislativă pentru crearea, în sfârșit, a unui cadru legislativ adecvat la nivel european. Prin urmare, Parlamentul nostru încearcă să facă ce poate pentru a stimula Comisia Europeană în acest sens. Există chiar un studiu care a fost. Uh, uh, uh, a fost comandat de comisia noastră și care arată cât de urgente sunt măsurile în acest sens. Din păcate, însă, ni se tot vorbește de competența națională. Știm însă cu toții foarte bine că există marjă de acțiune din partea Comisiei și dacă ar exista o voință politică de a acționa, s-ar putea, s-ar putea face pași uriași înainte. Sper din toată inima că noua Comisie Europeană va schimba ceea ce n-a făcut Comisia anterioară și că în sfârșit va decide să plece urechea la cele spuse de miile de cetățeni europeni care ne cer să luăm măsuri. Așadar, dragi colegi, așa ca și cei care au intervenit înaintea mea, solicit și eu ca această comisie să rămână deschisă și să transmitem către noua Comisie Europeană acest subiect spre reexaminare și sper ca în contextul pactului ecologic european Green Deal, în sfârșit sper să capete mai multă importanță și tema animalelor, să găsim o marjă de acțiune pe care o datorăm atât milioanelor de cetățeni europeni, cât și animalelor. Cu toții merităm o Europa fără suferință. Mulțumesc, doamnă Ceve. Nu mai solicită nimeni să intervină. Așadar, voi da două minute petiționarului pentru încheiere pe marginea petiției 167. Uh, so, uh, Mrs. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Există legi, ni s-a spus, dar nu pentru animalele vagabonde, da? Vorbesc de animalele vagabonde. Deci nu se poate face nimic pentru a le proteja pe acestea. <laughs> Atunci, cine poate face ceva pentru a crea acest cadru legislativ? Eu nu. Și nu e treaba mea, cineva trebuie să o facă însă. Eu nu sunt aici pentru a vă critica, ci sunt aici pentru a încerca să ajut aceste animale care nu au propria lor voce. Cine poate face legile astea, domnule? Ne puteți spune dumneavoastră. Am nevoie de sprijinul și îndrumarea dumneavoastră. Îndrumați-ne. Eu mi-am dat timpul liber. Animalele astea au și ele un suflet. Eu am adoptat opt și tot călătoresc. Sunt convinsă că atunci când o să mai călătoresc către Grecia sau Cipru, mai găsesc și alte animale. Deci, eu nu știu ce pot să fac mai mult. Cu toată smerenia vă cer ajutorul și îndrumarea. Am venit aici și dumneavoastră ă, spuneți-ne cum să facem împreună să le dăm o voce acestor făpturi. Mulțumesc! Voiam și eu să mă adresez reprezentantei comisiei solicitându-i o reevaluare a situației, ținând seama de faptul că avem acum o nouă comisie cu o nouă componență, că se stabilesc noi activități, am vorbit acum despre noul acesta pact ecologic și sectorul dumneavoastră va fi așadar reprezentat în acest context și vom putea vorbi, sper, despre competențe mm, viitoare și legislație în viitor în acest domeniu. Așadar, propun să solicităm o evaluare în continuare din partea Comisiei și să menținem deschisă această petiție. Cât privește petiția 443, petiționarul nu este de față, dar această petiție se regăsește pe ordinea noastră de zi. Există o scrisoare din partea domnului comisar Andrew Kaitis din 16 iunie anul trecut, 2019, însă în această scrisoare se face vorbire de, din nou despre lipsa competenței de la nivelul Uniunii Europene și despre competența exclusivă a statelor membre în materie, ca atare propun să includem în menținere această deschisă a petițiilor și această din urmă petiție 443, să și de asemenea și aici să solicităm uh, o evaluare suplimentară din partea Comisiei. Dacă sunteți de acord, vă mulțumesc și trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 31, o petiție care poartă numărul 61 din 2019 din partea Isabelei Cavaletti, cetățean italian, cu privire la interzicerea pescuitului de rechin și a produselor derivate din rechin și uh, a vânzării produselor derivate din rechin. Petiționarul nu este de față, dar ne urmărește prin internet. Așadar, vom da fără întârziere cuvântul comisiei, care este reprezentată în acest caz de doamna Eliza Roller, nu? De doamna Catarjina Ianiac. Da, vă rog, doamnă. Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua tuturor. În numele comisiei, doresc să vă informez în legătură cu acțiunile Uniunii Europene menite să asigure conservarea și gestionarea speciilor de rechini, care acție la petiția pe această temă. Petiționarul este îngrijorat de numărul uriaș de rechini care se prind la nivel internațional, lucru care duce la o scădere masivă a populației de rechini pe plan internațional, Uniunea Europeană jucând un rol de lider pe piața uh, cărnii de rechini. Petiționarul solicită de asemenea transparență de plină la nivelul informă, informării cu privire, informațiilor furnizate consumatorilor cu privire la natura cărnii pe care o consumă. De la bun început aș dori să vă spun că știm cu toții că rechinii joacă un rol vital în menținerea echilibrului ecosistemelor marine și că sunt uh, vulnerabili în fața activităților omului, printre care activitatea de pescuit, care însă nu este singura ce îi are un impact asupra rechinilor. De asemenea, ei reprezintă o sursă valoroasă de uh, hrană de care depind numeroși oameni pentru hrana lor de zi cu zi. Sunt numeroase specii de rechini care se regăsesc în populațiile de rechini de la nivel internațional, iar o reducere dramatică a acestei populații a fost documentată pentru o bună parte din numărul de rechini de la nivel internațional. Practicile nedurabile de pescuit pentru rechini sunt, de pescuit al rechinilor reprezintă o problemă, într-adevăr, și ea trebuie abordată, dar trebuie ținută seama de faptul că e o problemă limitată, iar majoritatea stocurilor de rechini sunt în însă într-o situație bună. Ce face așadar Uniunea Europeană în acest context? Suntem angajați pe calea conservării și gestionării durabile a speciilor de rechine, așa cum facem și în cazul altor resurse marine și în interiorul și în afara apelor Uniunii Europene. Obiectivul principal al politicilor noastre, în special al politicii comune de pescuit, fiind acela de a gestiona în mod adecvat pescuitul, astfel încât să asigurăm reconstituirea stocurilor de pește și menținerea acestora în condiții de sănătate. Avem așadar o strategie cuprinzătoare pentru a face acest lucru, pentru a gestiona speciile de rechini și această strategie vizează șase domenii fundamentale de acțiune. Prima, o protejare strictă și conservarea speciilor de rechin. Ce vrem să spunem? Pentru speciile aflate în pericol, există o interzicție strictă de pescuire, și de aducerea lor pe uscat. Unele specii de rechini sunt protejate inclusiv în ceea ce, prin, prin impunerea de interziceri sau de limitări ale pescuitului. Am introdus de asemenea une polit, un, politici foarte clare de interzicere a decupării aripioarelor de rechin, tocmai pentru a menține uh, și a proteja speciile de rechin. Apoi, în al doilea rând, uh, gestionarea speciilor comerciale, țintite sau capturi secundare. Pescuitul uh, de prechin se face în mod uh, științific și se bazează pe uh, consiliere științifică, pe date științifice, cu măsuri menite să protejăm diferitele specii de pescuit, de exemplu Uh, interzicerea anumitor tipuri de pescuit cu anumite tipuri de plase, menituri de măsuri pentru îmbunătățirea selectivității și, a, uh, și pentru reducerea capturilor secundare. Susținem de asemenea comunitatea științifică și industria pescuitului, astfel încât să se elaboreze echipamente de pescuit mai performante. În al treilea rând, îmbunătățirea colectării datelor în materie de pescuit, și îmbunătățirea ecologiei în gestionarea rechinilor. Este fundamental să se continue investițiile în uh, colectarea de date științifice și de cercetare în ceea ce privește uh, rechinii. Uniunea Europeană are fonduri dedicate acestor scopuri. În al cincilea rând, se pune în aplicare uh, legislația și cadrul de reglementare de la nivel național și internațional și aici Comisia se concentrează pe corecta punere în aplicare. Numărul 6, trasabilitatea și certificarea produselor din carne de Uh, rechin uh, uh, obținut în mod durabil. Avem politici care permit informarea transparentă a consumatorilor în acest sens și vorbim despre controlarea adecvată din partea autorităților naționale, pentru care motiv Comisia a propus, a înaintat o propunere de întărire a trasabilității. În sprijinul acestor acțiuni există și instrumente comerciale și aici Convenția privind comerțul internațional cu specii aflate în pericol, specii de faună și flora sălbatică, CITES, împiedică și interzice supraexploatarea prin limitări ale comercializării acolo unde se îndeplinesc criteriile relevante și în conformitate cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Mai mult, Comisia promovează în mod activ măsurile de conservare bazate pe știință pentru speciile țintite și nețintite, inclusiv pentru rechini, în baza unor organizații RFMO, organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului și suntem lideri în ce, provește, în ce privește promovarea practicilor corecte, politicile de stricte de combatere a decupării uh, aripioarelor de rechin. Avem un plan de acțiune la nivelul Uniunii Europene pentru conservarea speciilor de uh, rechini. Este al treilea an al acestui plan de acțiuni, iar Comisia și uh, uh autoritățile relevante își propun să reevalueze acest plan Rezultatele acestor acțiuni uh, ne vor uh, orienta în continuare în legătură cu măsurile pe care Comisia le va face mai departe în, în domeniul acesta. În concluzie, vă pot spune că Comisia nu poate susține o interzicere uh, universală a pescuitului de rechin și a comercializării carne, cărnii și produselor din carne de rechin. Noi avem o politică care conține măsuri specifice pentru Uh, acele specii de rechin care sunt amenințate, iar uh, comerțul internațional este monitorizat potrivit criteriilor relevante și reglementat în așa fel încât să se asigure legalitatea și durabilitatea. În al doilea rând, Comisia consideră că regulile Uniunii Europene deja asigură uh, o informare clară și neambiguă a consumatorilor în legătură cu speciile pe care le achiziționează și unde sunt acestea prinse. Asta le permite consumatorilor să ia decizii de achiziționare în deplină cunoștință de cauză. Aș vrea să vă asigur că Comisia va continua să susțină evaluarea statutului de conservare a principalelor specii de rechin pentru o monitorizare adecvată a măsurilor eficiente de gestionare și monitorizare a speciilor de rechin în apele Uniunii Europene și dincolo de acestea. De asemenea, vom susține impunerea la nivel internațional a unui unei interziceri generale cu privire la pescuitul de rechin și la comercializarea uh, cărnii și a produselor din carne de rechin, dar Mulțumesc foarte mult, doamnă Janiec. Și acum deschid dezbaterea. Cine dorește să intervine, Domnul Dușman. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Păcat că petenții nu au putut fi prezenți astăzi aici. E o problemă foarte mare cu uh, rechinii. 70 de milioane de rechini sunt sacrificați anual. Își pierd viața în mod cumplit. Uh, carnea și mai ales în notătoarele. Uh, de fapt, sunt foarte mulți interesați de notătoare. Acestea de multe ori sunt separate în timp ce rechinul care încă mai trăiește este aruncat înapoi în mare, unde se neacă cumplit. Foștii vânători ai mărilor sunt acum vânați. Uh, există anumite măsuri de mediu pentru că există temeri privind dispariția rechinilor. Date fiind, dată fiind perioada lungă de reproducere, uh, numărul acestei populații nu se poate regla rapid. Uh, consumul nostru duce la o nivelare a speciilor în ocean. Există țări ca India și China care sunt cumpărătoare ale acestor produse. Aceasta este o idee falsă și anumite state europene uh, susțin aceste atitudini de chinuire animalelor. Deci Europa nu este scutită de reproșuri atunci când vorbim despre rechin. Noi luăm de la animale tot ce ne trebuie pentru avantajul nostru, fără niciun scrupul Uniunea ar trebui să fie un model, să fie mai responsabilă față de animale și față de mediu. De aceea recomand ca această petiție să fie lăsată deschisă. Mulțumesc! Thank you. Vielen Dank. Uh, Mrs. Seve, please. Grazie, Presidente. Eu sono... Mulțumesc, doamna Cevi. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Sunt perfect de acord cu domnul Martin, pentru că a punctat un element care pe mine m-a șocat în mod deosebit, și anume uh, decuparea, tăierea aripioarelor rechinilor, care apoi sunt folosite ca aliment pentru aceste, această supă faimoasă de carne de rechin, dar animalul este apoi, peștele apoi aruncat înapoi în mare și moare de o moarte lentă și extrem de dureroasă. Cifrele vorbesc de la sine, 100 de milioane de exemplare ucise în fiecare an, 11.000 de rechini omorâți pe oră din motive de consum alimentar, dar nu numai, animalul acesta este expus riscului uh, dispariției, vorbind foarte concret. Cu toate acestea, Comisia ne-a făcut o uh, enumerare de propuneri și inițiative cât se poate de bune, ne-a vorbit despre bunele sale intenții pentru viitor, dar eu susțin că această uh, petiție trebuie să rămână deschisă, tocmai pentru a monitoriza punerea corectă în aplicarea inițiativelor acestora de bună intenție în viitor. Eu una aș fi de acord chiar cu ideea unei introduceri a interzicerii totale a pescuitului uh, de rechin și a comercializării produselor din aceștia, care derivă din aceștia, dar uh, vreau să menținem această petiție deschisă, în special pentru că consider că e nevoie de controle mult mai severe în legătură cu etichetarea produselor din pește și această menținere deschisă a acestei petiții ne-ar permite monitorizarea activităților Comisiei pe viitor, așadar asta susțin. Doresc de asemenea să transmitem această petiție și către Comisia pentru Pescuit din Parlamentul European pentru obținerea unei, uh, unui aviz și de asemenea Institutului pentru Bunăstarea Animalelor. Mulțumesc! Thank you, Ms. Sevi. Mulțumesc, doamnă Cevi. Nu mai dorește nimeni să intervină. Pentru că ambii membri ai Comisiei PETI care au intervenit au solicitat menținerea deschisă a acestei petiții, cu toate că aveam o propunere inițială de a închide petiția aceasta, de vreme ce am primit din partea Comisiei un răspuns detaliat și cuprinzător, iată că totuși s-a dovedit că nu e suficient de cuprinzător de vreme ce sunt membrii ai Comisiei noastre care se opun închiderii petiției, ca atare mai sunt multe lucruri de făcut pentru a asigura transparența pe această temă și pentru a oferi mai multe informații și pentru a ne convinge și pe noi că nu există o reală amenințare la adresa rechinilor. Prin urmare, cred că ne aflăm în situația de a hotărâ ca această petiție să rămână deschisă și de a solicita comisiei să ia măsuri. Bun, văd că nu se opune nimeni, vă mulțumesc. Și acum trecem la petiția 32 Doamna președinte s-a întors la prezidiu, așa că îi cedez locul. Bună la 32, nu? Buenas Bună ziua! Petiția 354.32 este o petiție din 2019 prezentată de Joan Simonet Pons din Spania în numele Asociației Tinerilor Agricultori din Baleares privind sporirea zonei de protecție a păsărilor în insulele Baleare. Va avea cuvântul petentul și apoi o să intervină Comisia Envi și apoi eurodeputații, așa încât vă urăm bun venit și aveți cuvântul 5 minute. Interven. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor deputați. Din insulele Baleares nu ne opunem în niciun fel protecției păsărilor. Înțelegem importanța lor pentru biodiversitatea continentului Totuși, sunt foarte puțini agricultori în Europa care nu vor să fie într-o asemenea zonă. Este foarte clar că aici nu împiedică activitatea agricolă tradițională din zonă, dar duce și la modernizarea agriculturii în aceste zone ci nu se îmbunătățește producția agricolă și nici viața agricultorilor agricultura în forma tradițională împiedică noile infrastructuri, înlocuirea culturilor care devin mai rentabile și mai adaptate la uh, piață legile europene împiedică în, cele mai bune, în cea mai bună situație posibilitatea aceasta. Lipsa de venit uh, agricol împiedică trecerea la o nouă generație și duce la abandonarea terenilor, ceea ce este foarte grav în insulele Mallorca. Oricum, nu se ajunge la niciun beneficiu direct pentru agricultorii care lucrează acolo. Așa încât, în, ținând cont de această situație, este, e nevoie de o nouă declarație din punct de vedere tehnic și științific și uh, ne gândim la toate rapoartele care însoțesc această declarație. În insulele Baleare s-a inițiat în 2017 un, do- un dosar pentru a include aici diverse zone de culturi agricole care ar putea să fie dezvoltate în Mallorca. Până acum, zonele acestea de- declarate stepe din diverse zone nu se pot dezvolta și nici nu se pot dezvolta din punct de vedere agricol, din cauza situației. Deci dacă ne gândim la acest lucru, exista doar un memoriu semnat de un funcționar fără studii științifice care să vorbească despre valoarea pentru păsările care trebuie protejate în acele zone. Există o, niște documente puse la dispoziția unor asociații civile și se refera la ghiduri turistice ornitologice, la diverse uh, păsări care trebuiau uh, protejate și erau comentarii cum ar fi în 2016 o pereche de uh, asemenea păsări a fost găsită într-o anumită zonă sau anuarii de identitate uh, ornitologică fără niciun fel de susținere științifice. E vorba de specii care nu sunt în pericol, iar zonele respective nu fac parte din zonele importante pentru păsări care au fost stabilite de Sober Life. Agvila, de exemplu, nu este o pasăre care a dus la extinderea acestor zone, așa cum apare din, așa cum reiese din raportul Comisiei. Delimitarea anumitor zone este ilegală și este destul de precar făcută. Foarte multe asociații, foarte mulți particulari s-au referit la ceea ce am spus și eu um, într-o manieră mult mai precisă. Administrația în acest dosar recunoaște lipsa de motivare sau de justificare și recunoaște nevoia de noi rapoarte științifice și noi rapoarte juridice pe această temă. Aceste noi rapoarte nu au fost întocmite. Același funcționar care a semnat memoriu atacă capacitatea funcționarului juridic care punea probleme și cerea de asemenea un fundament tehnic. Acest ultim document nu a fost pus la dispoziția celor afectați. Dosarul și-a urmat cursul, a fost aprobat în 2019 de Guvernul Insulei Baleare, autoritățile din Baleare. Au apărut noi specii care trebuie protejate față de cele din documentul inițial. Iar în Baleare, noi am dat în, în judecată acest acord, a fost admisă acțiunea noastră și de asemenea a fost admisă și petiția noastră la această comisie. Avem un raport de la un biolog independent care se referă la toate aceste informații ornitologice și ne spune că ele sunt insuficiente. Am cerut uh, autorităților din Baleare să uh, anuleze zonele acestea și care sunt necesare pentru protecția speciilor. Mm, da, avem 5 minute la dispoziție, spune vorbitorul. Să mai repet ceva sau continui? Noi cerem autorităților din Baleare să anuleze aceste zone declarate, să facă studiile biologice și științifice serioase care să justifice dacă zonele prevăzute sunt zone realmente pentru protejarea speciilor respective sau e vorba de un capriciu nejustificat, este o decizie luată de administrația respectivă așa fără justificare solicităm Comisiei PETI să rămână această petiție deschisă, să se solicite autorităților din Baleare documentațiilor tehnice și științifice care există în dosar, pe care nu le-am putut folosi și care stau la baza acestor noi zone delimitate. Comisia ar fi bine să meargă într-o misiune în Baleare ca să vadă exact la, în teren care este situația declarația acestor, declararea acestor zone de protecție trebuie să fie justificată științific, iar în caz contrar ne înșelăm pe noi înșine și ducem la creșterea neîncrederii în rândul cetățenilor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru faptul că sunteți aici la Comisia PETI și o să începem acum prin a da cuvântul Comisiei Europene, doamnei Iglesias Blanco din, de la Envi, nu? Nu? Luisa Samarelli, alții. Bun. Um... Mulțumesc, doamna președinte. Așadar, petiția petiția este din octombrie 2019 și tocmai am auzit care este conținutul ei de la petent. Ehm, răspunsul Comisiei de la Tăiere la Veci din 2019 a ajuns la concluzia că în baza informațiilor disponibile nu existau probe și nu există probe Eh, că desemnarea SPA nu ar îndeplini criteriile științifice pentru eh, desemnarea acestor arii. Eh, directiva cere statelor membre să definească teritoriile cele mai potrivite pentru zone special protejate pentru conservarea speciilor menționate în anexa 1, precum și pentru cele migratoare, iar aceste specii trebuie să fie obiectul unor măsuri speciale de conservare în aceste teritorii. Uh, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a lămurit că limitele, frontierele zonelor speciale de protecție trebuie determinate doar în baza unor criterii ornitologice. Și nu există nicio dovadă, după cum am spus, că uh, zonele speciale de protecție din insulele Baleare nu ar îndeplini aceste criterii. Uh, de pildă, mai multe dintre aceste noi zone de protecție sunt uh, uh, importante pentru specia Monalisido, al cărei plan de recuperare a fost uh, finanțat de un proiect în cadrul programului LIFE și autoritățile competente din insulele Baleare s-au angajat să clasifice aceste zone speciale de protecție sau să le extindă pe cele existente în contextul acestui proiect LIFE în ceea ce privește îngrijorările petentului legate de constrângerile pentru agricultură și pentru păduri, Comisia știe că actul adoptat de guvern pentru desemnarea acestor zone nu vorbește despre limitări ale trebuințelor tradiționale ale teritoriului. Mai mult decât atât, acest acord, acest act cere să se mențină uh, activitățile agricole necesare în aceste zone speciale de protecție și spun că administrația locului va evita uh, să pună limite inutile activităților economice locale și uh, directiva privind păsările și habitus nu înlătură posibilitatea de dezvoltare a activităților legate de păduri și de agricultură în sau în jurul acestor zone. Cer ca aceste evoluții să fie compatibile cu prevederile legate de uh, speciile protejate. Comisia știe că Fondul uh, European pentru Dezvoltare Rurală poate contribui la finanțarea măsurilor legate de uh, administrarea Natura 2000, cum ar fi prevenirea, uh, păstrarea și îmbunătățirea ecosistemului și poate oferi compensații pentru pierderi economice derivate din Natura 2000 și din constrângerile economice puse de ea. Asemenea, compensații pot fi puse la dispoziție în baza alegerii naționale le legate de utilizarea Fondului European pentru Dezvoltare Rurală. Comisia știe că autoritățile spaniole au trimis informațiile legate de aceste noi zone de protecție specială și de extinderea celor două deja existente în uh, ultima comunicare legată de uh, baza de date Natura 2000 în decembrie 2019 și aceste date care cuprind și informațiile privind speciile și uh, posibilitatea la fața locului vor fi publicate în săptămânile următoare, în jurul lunii martie, uh, în, pe platforma Natura 2000 și vor fi disponibile publicului. Comisia notă de informația pe care am primit-o ieri, pe 20 ianuarie, inclusiv raportul unor experți de peste 100 de pagini și aceste informații vor fi analizate în săptămânile următoare și Comisia vrea să reamintească că autoritățile naționale pot să hotărască și să desemneze zone protejate dincolo de cerințele stricte a legislației urbane pentru a completa rețeaua Natura 2000. Acest lucru se întâmplă în mod regulat în Uniunea Europeană și statele membre au competența să facă acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Estaras. <clears throat> Da, mulțumesc, doamna președinte bun venit uh, pe TENTEI, care reprezintă această, agricult- această asociație din insulele Barleares. Comisia spune că procedura pentru a declara o zonă de protecție specială este corectă, dar zonele declarate în Baleares sunt zone care au fost declarate fără studiile tehnice necesare sau științifice și nici studii ornitologice, care uh, asigură aceste zone. Deci de aceea este uh, acțiunea din justiție. Nu sunt de acord cu comisia care spune că nu este împiedicată activitatea agricolă. Este împiedicată în sensul că nu uh, se obțin venituri din agricultură, tinerii abandonează această zonă și nu e E un prejudiciu foarte important pentru agricultori, pentru sectorul respectiv, pentru sectorul silvic, sectorul de creștere a animalelor. Nu se generează venit în momentul unei astfel, în existența unei asemenea zone. E vorba de un sector economic și declararea acestor zone nu se susține printr-o petiție, printr-un raport ornicologic. Dorim ca această petiție să rămână deschisă. Comisia zice că există un studiu de impact, o să-l studiem. Noi susținem că nu există argumentație corectă, că a fost doar capriciul unui consilier din autoritățile locale o parte dintre reprezentanții acestor autorități nu sunt de acord cu această hotărâre. Vrem să vedem documentația și în viitor vrem să vedem ce se va întâmpla. Știu că misiunile se hotărăsc la coordonatori, dar în funcție de informațiile pe care le vom primi, am putea să facem o misiune în Baleares Agricultorii din Baleare reprezintă un sector uh, economic foarte mare. Baleares este o regiune turistică, dar trăiește pe baza imaginii agricultorilor și agricultorii sunt cei care au grijă de această zonă. Așa încât să încercăm să cerem mai multe informații pentru a putea clarifica tema și să cerem studiile științifice, tehnice și ornitologice. Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Da. Domnul Zbalakov. Grație, onorevole Monserrat. Аз искам да кажа, че подкрепям колежката, защото... Mulțumesc! O să simt pe colega mea pentru că avem aceleași probleme cu Natura 2000 în Bulgaria. O problemă uriașă, o ONG-urile fac propuneri, guvernul le aprobă fără să există niciun, să existe niciun argument. Nu știu de ce anumite cartiere, anumite orașe sunt în Natura 2000. Nu știu prin ce mijloace a ajuns acolo, dar pur și simplu cineva hotărăște să deseneze frontierele anumitor zone Natura 2000 fără să aibă nicio idee de ce se întâmplă la fața locului. Cred că petiția trebuie să rămână deschisă. Mulțumesc! Um, thank you very much. Um, Ajus. Mulțumesc foarte mult. Ajus. M'għandix il competență, mă m'għandix l-informazzjoni biex nu sunt foarte bine informat, deci nu pot să contrazic evaluarea comisiei. Uh, în privința acestei zone, care să fie considerată zonă de protecție specială, însă cred că este foarte important să menținem un echilibru. Am auzit de la petent că zone folosite pentru agricultură sunt acum zone speciale de protecție și cred că este foarte important să atingem un echilibru, pentru că în aceste zone există diferite interese care trebuie luate în considerație. Comisia și-a făcut propria evaluare. Dar există probe că aceste zone de protecție speciale, această zonă a fost aleasă să devină zonă de protecție specială în baza unei directive europene. Ne este nouă destul de greu în calitate de comisie să hotărâm că această petiție trebuie să rămână deschisă pentru că există argumente de ordin științific care demonstrează că ar trebui desemnată ca zonă de protecție specială. Deci consider că e dificil să justificăm uh, menținerea acestei petiții. Mulțumesc, Mulțumesc foarte mult! Nu mai dorește nimeni să intervină dintre eurodeputați. Petiționarul are două minute ca să își încheie pledoaria. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând îmi cer scuze pentru că informațiile trimise au ajuns târziu am trimis dosarul când ni s-a spus, cu două zile înainte, cred. Criteriile ornitologice sunt principale criterii. Aș vrea să vedeți tot dosarul ca să puteți evalua cum a fost aprobat de autoritățile din Balearen. Nu există rapoarte științifice. Un ghid turistic ornitologic, asta este documentul care s-a folosit pentru a stabili noi zone de protecție. În programul LIFE nu apar acolo noile zone, pe, nu apar speciile care sunt menționate aici. Agricultura tradițională, în general, înseamnă sărăcie și faptul că trăiești din subvenții. A, ajutorul pentru dezvoltarea rurală în Baleares pentru aceste zone speciale nu a fost, nu au fost folosite. Baleares are, este una din zonele care, din punct de vedere procentual, are mai multe zone din Natura 2000 decât o orice zonă din Europa. Deci nu are rost să se mărească numărul acestor zone. Pentru că suntem la limită și facem ce avem de făcut. Iar tot ce este ales nou trebuie să fie justificat, pentru că altfel societatea nu mai are încredere în administrație. Nu credem, nu ne vine să credem că autoritățile fac ce fac Vreau să se mențină această petiție deschisă, să se evalueze dacă s-au respectat criteriile ornitologice. Nu suntem împotriva acestor zone de protecție, dar să ele să fie justificate. Și apoi ne vom ocupa de conservarea lor, nu așa să fie stabilită dintr-un capriciu. Mulțumesc! Am ascultat cele spuse de petent, am ascultat cele spuse de comisie și ce au spus comisia. E clar că nu se pune problema zonelor speciale, ci modul în care au fost ele stabilite în zona respectivă. Deci după ce am ascultat cele trei grupuri parlamentare care au participat la această discuție, propunem să se mențină pe petiția deschisă. Propunem de asemenea să analizăm informațiile trimise de petent Sigur, au ajuns târziu, dar uneori procedurile sunt mai complicate, așa cum el a ajuns cu întârziere. Comisia le va analiza și să vedem, să analizăm deci informațiile venite de la petent și de asemenea raportul comisiei care trebuie să ajungă la noi și în felul acesta propunerea noastră este să cerem informații pentru că ne lipsesc informațiile și ca instituție, ca instituție europeană, Parlamentul European care apără transparență solicită autorităților din insulele Baleare să ne dea, să ne pune la dispoziție toate informațiile care justifică constituirea acestor zone de protecție. Și apoi vom putea evalua petiția. Asta este propunerea președinției mulțumesc foarte mult petentului care a fost alături de noi. Comisia PETI este punctul care face legătura între instituțiile europene și cetățeni. Suntem aici să ascultăm și să rezolvăm. Trecem la următorul punct, 33, petiția 0231 din 2019, prezentată de Rafael Sanchez Boyero din Spania, în numele ANVIFA, privind compensarea și indemnizarea victimelor uh, escrocheriei provocate de Forum Filatelico Ia Finsa. Petiția aceasta e reprezentată de petent. Au 5 minute să prezintă petiția. Vă-ți vorbi amândoi sau unul singur? Amândouă persoanele. În total aveți 5 minute și apoi încă 2 minute la sfârșit. Puteți împărți timpul cum doriți, dar în principiu aveți acum 5 minute și apoi o să intervină comisia, eurodeputații și apoi veți avea din nou cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul. Bine, bine ați venit. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor. Vreau să vă spun că mai mulți consumatori din Portugalia, Franța și Spania am fost uh, escrocați de uh, Forum Filatelic E-Afinisa. E vorba de lipsa de protecție a consumatorilor în Spania. Istoria acestei uh, întreprinderi vine de acum 30 de ani, a funcționat fără probleme și a îndeplinit toate contractele și asemenea a făcut toate activitățile legal și transparent. Situația era cunoscută pentru toate instituțiile spaniale, Banca Spania și așa mai departe până în momentul în care instituția respectivă uh, avea multă publicitate bună și noi am crezut. În 2001, o publicație care dependea de Ministerul Economiei spunea, în Spania, grupul AFINSA, și Forum Filatelico sunt întreprinderi care oferă garanție și siguranță împotriva fraudei. Și cu totuși, în mai 2016 a apărut altă intervenție, pentru că e vorba de tot felul de intervenții care au fost transmise în direct la televiziune, care a dus la închiderea și lichidarea acestei firme. Din asta reiese că s-au încălcat uh, principiile din legislația europeană, s-a prezentat publicitate falsă și mincinoasă și s-a încălcat, s-a încălcat legea privind protecția consumatorilor, toată legislația europeană în acest domeniu. Și nu s-au dotat măsuri disuasorii pentru această uh, întreprindere, cum stabilea directiva în considerentul 22 pentru că e vorba de prejudicii mari aduse consumatorilor. În anul 2016, prin uh, Tribunalul Suprem Spaniol a dat o hotărâre privind uh, activitatea acestei firme și s-a luat o hotărâre împotriva ei, conform sentenței s-au făcut depuneri de bani și nu s-a obținut nimic, iar ei s-au comportat ca o bancă. Afirmația aceasta are consecință imediată pentru că ambele firme ar fi trebuit să fie controlate de organele de control ale statului, adică Banca Spaniei. Și poziția noastră în aceste cazuri, dacă ne gândim la uh, articole din directiva uh, europeană corespunzătoare, au dus la pierderea uh, economiilor consumatorilor. Ne-am adresat Comisiei și Parlamentului European pentru că ne-am simțit neprotejați în calitate de consumatori europeni într-un stat membru, pentru că directiva respectivă europeană și tratatul de funcționare al Uniunii Europene stabilesc că Uniunea Europeană are organe de control care trebuie să garanteze o înaltă protecție intereselor economice ale consumatorilor ca și alte articole din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, care stabilește că un drept fundamental protecția proprietății și economiilor și garantează, garantează protecția maximă a consumatorilor. Toate aceste protecție care apare în toate documentele menționate au fost încălcate de statul spaniol care n-a aplicat nici legislația spaniolă, nici cea uh, europeană și s-au creat mari prejudicii. Statul uh, spaniol trebuie să-și asume răspunderea erorilor și să plătească, să compenseze consumatorii pentru aceste pierde. Consumatorii au avut încredere în aceste instituții. Doamnelor și domnilor parlamentari, legislația la care am făcut referire este, n-a avut niciun fel de mm, efect în cazul nostru. Nu vă cerem dumneavoastră să ne protejați precum consumatori. Vreau să vă amintesc că acordul adoptat de Comisia Europeană în, acest, în această materie spune că Trebuie să se aplice legea, să se vegheze la aplicarea ei și să se faciliteze compensațiile pentru consumatori, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul nostru, așa încât consumatorii pe care îi reprezint solicită Comisiei Europene să cerceteze, să faciliteze compensarea prejudiciilor care revin din faptul că nu s-a aplicat legea, iar Parlamentul European să cerceteze Ministerul pentru Consum și să trimită Comisiei PETI toate informațiile apropo de această situație care a durat aproape 30 de ani și ce măsuri se vor lua pentru a compensa consumatori, miile de consumatori care au fost uh, rămas neprotejați în ultimii 14 ani. E vorba de 15.000 de consumatori care ne urmăresc în acest moment. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! 5 minute și jumătate ați vorbit, așa că haideți să vedem dacă vă mai putem da un minut. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Vă gândiți că noi venim aici încercând să ne recuperăm banii, dar să nu ne lăsăm înșelați de această idee. Noi, în acești 14 ani, am făcut o mulțime de reclamații și am primit tot felul de scuze care au fost inventate de guvernanții responsabili. Sa, statul nu și-a reglementat piața interne. Sunt tot fel de fel de, eu știu, am fost bătuți pe spate de diversi politicieni lași Tribunalul Suprem din Spania a dat o sentință care nu califică faptele așa cum ar fi trebuit să fie calificate. Toate instituțiile, toate forțele sociale cărora ne-am adresat, au folosit, eu știu, tot felul de invenții, de argumente inventate pentru a evita să se declare răspunderea statului spaniol în această situație. Totuși noi ne-am urmat drumul și am încercat să clarificăm lucrurile, să găsim care, cine răspunde și să obținem compensații pentru niște prejudicii pe care nu trebuie să le asumăm, nu trebuie să ni le asumăm pentru că hotărârile acestor 15.000 de persoane de a face aceste investiții se bazau tocmai pe încrederea uh, pe care a generat-o statul spaniol față de această firmă, prin publicitate, prin recunoașterea publică și prin uh, ajutorul și sprijinul instituțional. Statul spaniol nu se este scutit de răspundere pentru că s-a realizat o intervenție fără a adopta niciun fel de măsuri pentru a garanta investițiile. Unde era Banca Spanie? Unde erau toți cei care ar fi trebuit să intervină? Și este evident că este răspunderea lor care nu au aplicat ordinea juridică spaniolă și nici directivele europene care aveau tot felul de garanții pentru a preveni situații ca aceasta. Vreau să știți că sunt foarte multe lucruri care au trecut dincolo de problema economică. Nu suntem numai investitori, suntem persoane care ne-au pierdut economiile de o viață pentru că am avut încredere în informațiile puse la dispoziția de statul nostru. Vă rog să încheiați. Gata. Și de aceea, doamnelor și domnilor, avem probleme de sănătate, conflicte în familie și, din fericire, unele persoane s-au și sinucis. Comisia PETI are capacitatea să se să ceară o anchetă în acest domeniu și să se uh, recunoască că statul membru respectiv este responsabil ce rost mai avea activitatea UE pentru a garanta egalitatea și protecția consumatorilor în spațiul comun? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Acum are cuvântul Comisia, domnul Nicaes Ceato. Thank you, Chair, honorable members Mulțumesc, uh, doamnă președinte, stimați membri ai uh, Parlamentului European, uh, stimați petent. Vreau să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a ne exprima punctul de vedere privind cazul de față, care este caza unei, partea unei serii lungi de petiții care au contribuit deja la acest domeniu. În materialul suplimentar pe care ne-l trimiteți, ne-a spus că Camera Penală a Curții Supreme a Bregatului Spaniei a luat o decizie în noiembrie 2017, spunând că compania a avut o activitate financiară Concluzia fiind că acest lucru înseamnă că activitatea intră în domeniul de aplicare a legislației financiare europene însă am indicat deja în răspunsuri anterioare că activitățile uh, Fond Filatelico și Afința nu au fost uh, aprobate de Comisia uh, Națională a Comercializării Valorilor ca firme de investiții și activitățile lor nu intră în domeniul de aplicare a legislației financiare europene, mai ales în ceea ce privește uh, comerțul de instrumente financiare și directiva privind comercializarea instrumentelor financiare. Hotărârea instanței din noiembrie 2017 nu ne schimbă concluzia în această privință, pentru că condițiile nu sunt întrunite. De aceea directiva privind această directivă se referă la instituții autorizate și supravegheate care furnizează servicii cum ar fi executarea unor comenzi în, la cererea clienților, recepția și transmiterea de clienți, consiliere în privința investițiilor și administrarea portofoliului pentru a fi desemnate ca servicii de investiții. Aceste activități ar trebui să se să aibă legătură legătură cu instrumente pe financiare ca acțiuni, obligațiuni sau instrumente pentru piața financiară și există o listă exclusivă a acestor instrumente financiare în anexa 1, secțiunea C ă, s-a făcut o anumită gestiune a afacerilor care arată că nu intră aceste activități în această listă și nu, se, nu pot fi desemnate instrumente financiare, iar protecția uh, baza directivei privind instrumentele financiare nu se referă la achiziționarea și vânzarea lor. Directiva privind compensațiile, schemele de compensație pentru investitori care uh, se referă la clienții firmelor și băncilor uh, firme care nu pot uh, returna active pe care le dețin în numele clienților, nu se aplică așadar aici în ceea ce privește neregulile despre care vorbiți, ca subliniate de autoritățile spaniole, atât privind companiile și posibilele contradicții între diferitele um, camere ale instanțelor. Nu facem uh, comentarii, nu uh, revine comisiei să facă acest lucru. Mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamna Estaras. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, vreau să urez bun venit petenților, victimele intervenției firmelor Forum și Afinsa. Ei reprezintă mii de persoane care și-au depus banii în aceste două întreprinderi, Forum Filatelico și Afinsa, care erau specializate în tranzacții financiare. Sunt aici pentru că, de fapt, Comisia PETI este locul cel mai aproape de cetățean. Este locul în care cetățeanul se poate plânge atunci când nu găsește o soluție la protecția drepturilor fundamentale în statul membru. E vorba de un calvar juridic cu sentinții contradictorii între contencios și secția penală a tribunalului. Sunt mii de persoane în această situație care sunt, s-au îmbolnăvit uh, și toate drepturile consumatorilor au fost încălcate. Deci aici încearcă să găsească la Comisia PETI ca drepturile lor să fie protejate. Ce putem face? Comisia este un organ care exercită presiuni, este un organism unde uh, ne putem gândi la situații. Nu suntem uh, o comisie legislativă, dar aș vrea ca, să vă rog ca petiția să rămână deschisă și să fie uh, adresată autorităților spaniole ca să ne gândim în ce măsură petenții pot să fie compensați pentru toate drepturile care le-au fost încălcate și să vedem unde a greș ordinea juridică sau instituțiile statului pentru ca acești consumatori să fie despăcubiți pentru prejudicii trebuie ca petiția să rămână deschisă și să vedem ce răspund autoritățile spaniole și cum putem să exercităm presiuni pentru a putea compensa această încălcare a drepturilor fundamentale ale petenților. Mulțumesc, domnul Bușman. Mulțumesc mult și mulțumesc, le mulțumesc și petenților pentru această prezentare personală. Sunt aici în numele colegilor din grupul meu care au vrut, uh, a colegii mele care trebuia să vorbească în această privință. Dar uh, acum am pus cap la cap și eu niște informații și conform informațiilor mele o mie de cetățeni în Uniunii Europene cu mici economii uh, sunt implicați în acest forum filatelico aceste întreprinderi au vândut contracte în baza unui sistem piramidal. În 2006, cum am auzit, aceste companii au fost sequestrate, practic au fost închise de poliția spaniolă. Din punctul meu de vedere, jumătate de milion de oameni sunt afectați de acele înșelăciuni, pentru că trebuie să ne gândim și la familii și la toți cei apropiați. Ehm, bineînțeles că cererile de despăgubiri sunt foarte justificate. Comisia Europeană, în baza protecției consumatorilor, trebuie să țină seama de acest lucru și vă rog, bineînțeles, să lăsați această petiție deschisă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Canias. Mulțumesc, doamna președinte. Cetățenii cedează în fața administrației statului, îi cedează controlul, reglementare și supravegherea activităților obișnuite ale cetățenilor. Din păcate, în cazul acestei mecanism piramidal care a ruinat milioane, mii și mii de persoane, cunosc situația asta de foarte mulți ani și am avut o primă întâlnire cu ei acum câțiva ani la Barcelona când au denunțat pasivitatea administrației. Pe de o parte vorbim de legalitatea strictă și a celor care nu înțeleg care sunt drepturile cetățenilor. Ca cetățean, când o întreprindere comercializează ca un bun de investiții ceva care nu e reglementat și nu poate fi un bun uh, Uh, de investiții, iar administrația nu face nimic. Îmi aduc aminte de Forum Filatelico. Finanța o echipă de sport, deci nu era numai de o schemă piramidală care se mișca în niște cercuri secrete. Nu, se vede, era aici, nu la vedere, Forum Filatelico. Vreau să vă reamintesc că reprezentanții statului participau la unele activități ale Forum Filatelico. Deci când a apărut problema, ni s-a spus că noi nu avem nimic de a face pentru că este în afara controlului nostru, noi nu putem supraveghea așa ceva. Atunci ce facem în situația asta? Se poate face ce s-a făcut, adică nimic. Sau îmi aduc aminte că în Spania și în alte state ale Uniunii Europene Milioane de euro au fost uh, destinați uh, pentru a scăpa diverse instituții financiare care au delapidat fonduri publice sau fondurile depunătorilor pentru a face investiții de risc. Și, eu știu, uh, s-au dus liniștiți acasă, nu și-au asumat niciun fel de răspundere. E vorba de, cum spuneam, de milioane de euro, sute de milioane de euro. Acțiuni preferențiale nu s-a făcut absolut nimic și nici ele nu erau sub controlul, sub autorității de supraveghere. Deci nu era bancă, dar cetățenii nu erau protejați. Cetățenii nu erau protejați de niciun fel de legislație care a permis să se injecteze în aceste instituții financiare sutele de milioane de euro. Deci, într-orice stat decent s-ar fi făcut ceva pentru cetățeni și s-ar fi asumat răspunderea uh, conform legii. Iar uh, statul trebuie să reglementeze, să legisleze și dacă nu face acest lucru să-și asume răspunderea care derivă din lipsa de acțiune. Deci trebuie menținută deschisă această petiție. Mulțumesc foarte mult, domnul Slavakov. Grazie, onorevole Monserrat. Аз съм абсолютно съгласен. Mulțumesc. Aș vrea să adaug doar că în baza studiilor mele este vorba despre 459.000 de persoane din Spania, Portugalia și Franța. Cred că statul ar trebui să-și îndeplinească obligațiile și cred că uh, din momentul în care jumătate de milioane de persoane au fost lezate, este cu atât mai urgent. Nu cred că acești oameni au venit acolo după banii lor, cred că sunt aici pentru că au nevoie de dreptate, iar noi suntem cei care trebuie să-i ajutăm să obțină această dreptate. Cred că statul spaniol a comis uh, erori manifeste din punctul meu de vedere pentru că este imposibil uh, să lași uh, să-și facă mântele aceste societăți uh, fără niciun control. Cred că responsabilitatea trebuie împărțită, deci trebuie găsit o modalitate pentru ca aceste persoane să fie despăgubite, măcar să obțină ce se prevede în contracte. Dacă nu uh, primesc bani, măcar să nu piar, să nu piară pe ce investiți. Mulțumesc! Bineînțeles, petiția rămâne deschisă. Mulțumesc, salivă. Fi kwistjonijiet fejn ikollok bejħ. Întrebări. Mm, sunt aspecte unde sunt implicate bunuri financiare și sunt realitate. Avem consumatori vulnerabili pe piețele noastre, dar Comisia Europeană sau Uniunea Europeană, îmi cer scuze, va adopta dispoziții legislative pentru a-i proteja pentru, pe consumatori. Dar ce este important este că în asemenea situații vorbim despre economiile de o viață pe care anumite persoane le-au investit. Asta nu privește doar Spania. Asta poate să se întâmple în țări unde vedem sute de persoane care pot investi într-o singură schemă financiară economiile de o viață. În cazul acesta, cred că încă mai sunt numeroase detalii care nu sunt încă clare. Este motivul pentru care trebuie să menținem deschisă această petiție pentru a avea mai multe elemente, mai multe informații și în cele din urmă pentru a eh, a face presiune pentru a-i eh, proteja pe consumator și a oferi compensații. Mulțumesc! Mulțumesc, Mulțumesc doamna Sima Copolo. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că înțeleg în cazul acesta care sunt argumentele juridice prezentate de reprezentantul Comisiei. Ei sunt obligați să, să declare aceste argumente. Totuși, ca membri ai Comisiei PETI, ca politicieni, noi avem obligația politică, chiar obligația etică, dacă ne gândim mai ales la cât de ample sunt prejudiciile, mii de persoane care au fost afectate, dar și mai ales așteptarea rezonabilă a acestor persoane că vor fi protejate și că se vor avea un recurs la nivel european pentru prejudiciile suferite. <clears throat> Iată de ce e necesar să analizăm situația în uh, maniera cea mai exhaustivă cu putință. Deci cred că avem nevoie de mai multe informații. Am auzit tot felul de detalii. Avem și noi asemenea situații în țara mea natală, în Grecia. Au apărut asemenea situații și au afectat mii de persoane și familiile lor. Deci am auzit acest lucru de la multe persoane din Spania. Cred că trebuie să menținem această petiție deschisă. Mulțumesc! Mulțumesc! Petenții au două minute ca să încheie discuțiile pe marginea acestei petiții. Da, mulțumesc în primul rând. Vreau să spun că vă vom transmite toate informațiile necesare de care aveți nevoie, le veți avea la dispoziția dumneavoastră, vi le vom pune la dispoziție Apropo de cele spuse de comisie, nu credem că această întreprindere, pentru motivul uh, care a fost menționat aici, ar fi trebuit să fie controlată de directiva MIFID ci Banca Spaniei și directiva pe care am menționat-o, care ar fi trebuit să oblige Banca Spaniei să controleze această întreprindere. Nu e un produs de uh, investiție ce vindea această Uh, firmă, ci era vorba de atragere de bani, erau depozite la termen care în timp ar fi trebuit să genereze o, uh, o, sumă de bani în plus, o dobândă. Deci e o entitate de credit și nu este o, o entitate uh, Uh, care face tranzacții financiare. Se comporta ca o bancă și trebuia să fie controlată de Banca Spaniei din primul moment. Nu să așteptăm 30 de ani în care toate instituțiile statului spaniol, toate puterile statului spaniol, executivul, puterea executivă, cea juridică, toată lumea era de acord că totul funcționează foarte bine la aceste întreprinderi. Și vreau să spun încă o dată că vă mulțumesc că ne susțineți și vrem aceste aproape 5.000 de persoane vor fi fericite dacă le veți susține. Mulțumesc! Mulțumesc petenților pentru că au fost alături de noi. Am ascultat cele spuse de petenți, de comisie, de eurodeputați. Președinția presupune să, propune să menținem această petiție deschisă și după ce am ascultat tot ce s-a spus aici de către parlamentare, o să propunem să trimitem o scrisoare autorităților spaniole ca să se gândească, deci nu să exercităm presiune, ci să se gândească cum ar putea să compenseze prejudeciile suferite de deponenții din Franța, Portugalia și Spania. Deci autoritatea spaniolă vor primi o scrisoare, petiția rămâne deschisă și vă mulțumim că ați fost alături de noi. Să continuăm cu punctul 34, petiția 939 bară 2018, prezentată de Andrei Halichi din Polonia, codul european de bună conduită administrativă. Petentul nu este aici, așa că dăm cuvântul comisiei doamnei Christensen. Thank you very much, Chair. Thank you for giving the floor to the Commission. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că ați dat cuvântul Comisiei în privința acestei petiții. Înțelegem că petentul domn Haliski cere cam, codul european al bunului comportament administrativ sau standardele bune administrații să fie adoptate în forma unei directive sau unui regulament care să oblige statele membre să pună în aplicare practici administrative corecte. Comisia, bineînțeles, recunoaște până la capăt cât de important este bună administrare și uh, este implicat în aplicarea acestor principii ale bunei administrări, în contactele cu publicul. Ca și alte instituții ale Uniunii Europene, Comisia a adoptat în anul 2000 propriul cod comportament administrativ în relația cu publicul. Este un cod uh, general care nu are reguli specifice pentru diferite sectoare garantează că principiile pe bune administrare sunt puse în aplicare zi de zi și că Comisia își respectă datoria de a sluji publicului european. Cunoașteți câteva dintre aceste principii, printre care, de pildă, caracterul legal, profesionismul, dreptul de a fi ascultat și principiul tratamentului egal și al non-discriminării. Iar în ceea ce privește aspectele speciale ale procedurilor administrative, cum ar fi, de pildă, administrația financiară, accesul la document și protecția datelor, avem mai multe uh, regulamente care expun drepturile se și procedurale ale cetățenilor în raport cu instituțiile europene. Însă este important să subliniem că aceste reguli, principii și practici nu se referă decât la administrația Uniunii Europene organizarea administrațiilor naționale nu intră în competența Uniunii Europene. Nu există bază juridică în tratate pentru ca instituțiile Uniunii să adopte un cod sau standard de, de comportament administrativ corect care să se aplice la nivel național. Și, și în acest context aș vrea să specific că există un articol articolul 197 al tratatului în care se face referire la posibilitatea Uniunii de a susține eforturile statelor membre pentru îmbunătățirea capacităților administrative. Dar este la fel de important să subliniem că niciun stat membru nu este obligat să se folosească de o, să solicite o asemenea susținere și orice acțiune ar exclude orice armonizare a legilor în statele membre dacă ar respecta acest articol. Este o prevedere care se referă la capacitate. În concluzie, punctul de vedere al Comisiei este că Uniunea Europeană nu are competența de a acționa în sensul solicitat de petent. Mulțumesc! Muchas gracias. Mulțumesc foarte mult. Domnul Vincent are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. În sunt de acord cu evaluarea comisiei. Pentru toți, bineînțeles, aplicarea bunelor practici administrative în statele membre este un obiectiv, este un obiectiv important și din punctul de vedere al cetățenilor și pentru bună guvernare, dar a face acest lucru obligatoriu în statele membre nu este un lucru care să se regăsească în tratate, deci sunt de acord că organizației administrațiilor naționale în domeniul uh, de activitate al Uniunii Europene nu este un lucru care nu are nicio bază în tratate. Abordarea Comisiei în ceea ce privește susținerea eforturilor în creare de capacități, sigur, este foarte important acest lucru și există și mijloace financiare în acest scop. Este bine că există putem să punem această problemă și în ceea ce privește schimbul de bune practici între instituțiile europene și statele membre și acest ar putea fi un program pe care să dezvoltăm, dar mă tem că uh, directivă obligatorie sau o legislație a Uniunii Europene în acest sens nu este posibilă, deși cred că da, ar fi minunat pentru cetățeni ce deci îmi pare rău că colegul nostru Leschi nu este aici pentru a-și susține propria petiție, dar ar putea fi o hotărâre bună să încercăm în continuare să facem acest schimb de bune practici, acest cadru de schimb de bune practici la comisie. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. E o chestiune problematică pentru că nu e vorba doar de o chestiune administrativă, e ceva ce merge dincolo de cele pe care le-ați prezentat dumneavoastră aici. În Danemarca avem principiul serviciului public, principiul slujbei în, uh, uh față de cetățean a fi în slujba cetățeanului care este întotdeauna în centrul problemei, căruia întotdeauna trebuie să îi se ofere un răspuns adecvat și în timp util și scopul acestui uh, tip de reglementare nu trebuie să fie acela de a-l proteja pe funcționarul public, ci de a-l proteja pe cetățean. Ăsta e rostul administrației. Principiul serviciului trebuie să fie, principiul slujbei față de cetățean trebuie să fie în centru. A fost și un raport al ombudsmanului, care cred că a fost ceva mai dur. Există un paragraf în cartă, însă el nu se aplică, știu, atunci când nu vorbim de o legislație specifică. Însă, pe de altă parte, e ciudat că avem în sistemul Uniunii Europene un ombudsman, avem și acest tip de cadru și facem acum apel la legislație în Uniunea Europeană. Cât de greu ar fi să respectăm o astfel de legislație, câtă vreme există tot felul de alte teme, cum ar fi respectarea caracterului confidențial, problemele de mediu și așa mai departe. Deci, cred că ar trebui să mergem ceva mai departe. Am tot auzit că nu există un temei juridic. Dar înțelegem cu toții că este foarte important că, dacă ar fi să introducem în sistemul nostru administrativ principiul serviciului, asta ar fi un lucru extraordinar. Putem face asta în Uniunea Europeană. Asta putem face. Care este obstacolul care ne stă în cale? s-a tot spus, mai puțină transparență ca să putem proteja funcționarul. Păi nu, nu. Tocmai de asta se întâmplă tot felul de lucruri neplăcute în administrație, pentru că sunt uh, instituite tot felul de mecanisme de protejare a funcționarului public, dar nu el trebuie să fie protejat. Deci nu sunt foarte mulțumită de acest răspuns și cred că înțelegeți de ce spun că ar trebui să mergem mai departe pentru a putea crea o bună administrație, având în centrul său principiul fundamental al serviciului. și am putea să ne folosim de acel paragraf din cartă pentru a spune că cel puțin am putea porni de aici, la nivelul Uniunii Europene. Dacă nu mă înșel, acum câțiva ani au existat niște orientări din partea Ombudsmanului European. Dar ar, trebui să mergem mai departe și să pornim de la acele orientări cu legislație aici, la nivelul Uniunii Europene, ca apoi să putem face presiuni și asupra statelor membre să o adopte, fiindcă ele ar avea foarte mult de câștigat de pe urma unor astfel de principii, deocamdată în absența lor uh, Uh, administrația nu e foarte sigură nici pentru funcționari, nici pentru cetățeni și cred că ar fi foarte util să-l chemăm chiar aici în comisia noastră pe ombudsmanul european ca să vedem ce putem face mai departe noi, comisia noastră. Socialiste democrați. Mulțumesc. Noi, cei din grupul social-democrat, suntem de acord cu ideea că acest uh, cod de bună uh, guvernanță, de bună administrare ar trebui să devină obligatoriu pentru toate instituțiile și agențiile Uniunii Europene. Cât privește impunerea asupra statelor membre a unui astfel de cod, să nu uităm că aceasta este competența Uniunii Europene de a-și institui propriul cod, dar nu putem conduce altfel decât prin propriul exemplu din acest punct de vedere. Trebuie, desigur, să aplicăm standardele cele mai înalte aici, la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, și o putem face inclusiv prin uh, implementarea unui astfel de cod. Și cred că el ar reprezenta un exemplu bun și un model de urmat pentru statele membre însele. Am avut o discuție săptămâna trecută și în plen despre raportul Ombudsmanului European pentru anul precedent și mai mulți membri au uh, intervenit arătând cât de important este ca un astfel de cod să devină obligatoriu. De asemenea, propunem ca petiționarii să poată adresa să poată aborda și să propună la rândul lor, la nivel național, un astfel de cod cu caracter obligatoriu, eventual transmițând această temă spre dezbatere și analiză către ombudsmenul național, către avocatul poporului. Și și noi considerăm că petiția trebuie să rămână deschisă. <laughs> Muchisima. Mulțumesc foarte mult. <clears throat> Propunerea mea inițială era să închidem petiția, dar să insistăm pe lângă conviție și pe lângă vicepreședintele Comisiei, domnul Șepcovici, care va veni în martie ca să facă o propunere de regulament privind dreptul administrativ. Deci propunerea mea era să închidem uh, această petiție pentru că nu suntem competenți și nu există temei juridic, dar să colaborăm cu Comisia și cu vicepreședintele Uh, comisiei, domnul Șepcovici, pentru a-i prezenta această propunere. Dar, dacă vi se pare bine, o să rezolvăm lucrurile în felul ăsta. Bun, ok, e în regulă. Dar cred că ar trebui să vă îl invităm și pe ombudsman la comisie ca să vedem cum anume se poate aplica în sistemul Uniunii Europene. Pentru tot. Cred că asta ar fi o soluție foarte bună. Bun. <clears throat> Deci să-l invităm pe ombudsman. Bun, e în regulă. Deci să închidem petiția, dar să discutăm cu comisia, cu vicepreședintele Șefcovici și cu ombudsman. Mulțumesc foarte mult! Ultimul punct din ordinea de zi, cred că e ultimul, da? Petiția 186 bară 2018, înaintată de Pier Paolo Volpe, italian, cu trei firme, privind puterea descriționară a comisiei ca organ de control față de aplicarea dreptului Uniunii în statele membre. Petenții sunt aici, așa că le urez bun venit la comisie și au la dispoziție 5 minute pentru a-și prezenta petiția. Apoi o să intervină comisia, membrii și apoi din nou veți avea cuvântul două minute, vă rog. Grație. Mulțumesc. Doamnă președintă, domnilor și domnilor deputați, vă mulțumesc că îmi permiteți să iau în discuție în public petiția mea cu privire la puterea discreționară a Comisiei Europene de a controla aplicarea dreptului Uniunii Europene la nivelul statelor membre. Nevoia de a prezenta petiția aceasta lasă o marjă de discreție pe care o conferă Tratatul Uniunii Europene Comisiei Europene în legătură cu modul și momentul în care ar putea decide să impună o procedură de încălcare a dreptului comunitar împotriva statelor membre atunci când constată o încălcare flagrantă a dreptului Uniunii Europene ori a jurisprudenței CJUE. Nu se poate în niciun caz permite ca Comisia Europeană să mențină o putere atât de amplă, de discreționară, în gestionarea procedurilor de încălcare a dreptului comunicar. Activarea unei astfel de proceduri de către Comisie are scopul de a, se, de a aduce la modificarea legislației de la nivel național, precum și a orientărilor juris, uh, jurisprudenței potrivit normelor dreptului european. În fața unei încălcări de, a dreptului comunitar din partea statelor membre, Comisia trebuie întotdeauna să intervină, trebuie să deschidă o procedură de încălcare în termeni cerți și bine definiți, fără nicio putere discreționară pentru a se putea uh, respecta drepturile fundamentale care, desigur, au un impact asupra vieții și drepturilor cetățenilor europeni. Se constată o anumită celeritate a Comisiei Europene atunci când constată statelor membre propriile măsuri bugetare și, și eventualele ajutoare de stat. Dar, dintr-o dată, întârzieri și superficialitate atunci când se gestionează uh, petițiile diferiților cetățeni europeni care fac, atrag atenția asupra unor încălcări ale drepturilor fundamentale cu consecințe grave asupra drepturilor fundamentale ale vieții și asupra vieții cetățenilor și familiilor acestor cetățeni. Sunt costuri majore pentru statele membre, așadar puterea discreționară a, a Comisiei Europene îi o, o duce, o conduce să nu își mai îndeplinească rolul fundamental de garant al respectării tratatelor și o face din potrivă să devină inutilă. Comportamentul discreționar în legătură cu o procedură de încălcare a dreptului comunitar din partea Comisiei duce la pierderea încrederii cetățenilor față de instituțiile Uniunii Europene, care ar fi avut, de fapt, obligația da. Intervenția doamnei președinte este menită să-l roage pe vorbitor să vorbească mai rar ca să poată și interpreții să țină pasul. Așadar, Comisia ar fi avut eh, obligația, în realitate, să vegheze la respectarea dreptului Uniunii Europene. Fac așadar un apel la Parlamentul European, care trebuie să urmărească modul în care Comisia Europeană duce la o serie întreagă de implicații asupra vieții cetățenilor. Abuzul pentru contractele legate cu timp limitat în administrația locală o anumită gestionare în termeni foarte relative a procedurii de încălcare a dreptului comunitar din partea Comisiei, precum și diferitele, ă, precum și diferitele anchete deschise de către Comisie. Comisia Europeană, în comunicațiile care au fost transmise cetățenilor, cetățenii care Uh, depun plângeri uh, din, din statele membre, afirmă că Comisia, odată cu de, declanșarea uh, unei, uh, din momentul în care se declanșează o procedură de drept comunitar, de încălcarea dreptului comunitar, nu mai poate interveni pentru soluționarea spețelor cetățenilor individual. Însă, în majoritatea cazurilor, tocmai instanțele din statele membre care interpretează legislația internă sunt acelea care încalcă dreptul um, uh, in, european. Și așadar, uh, avem exemplul uh, încălcarea în ceea ce privește contractele cu normă uh, parțială pentru lucrătorii italieni. O procedură uh, în acest domeniu a fost închisă foarte rapid de către Comisia Europeană, suspect de rapid, și a fost apoi deschisă imediat o procedură de încălcare pentru întregul sector. Iar Acestea fiind spuse, uh, directiva de resort este în continuare încălcată de către statul italian. Așadar, Comisia Europeană și acțiunile sale are efecte indirecte asupra fiecarei spețe în parte, pentru că în condițiile în care este fundamental ca uh, Comisia Europeană să ducă la soluționarea problemelor fiecărui cetățean în parte. Avem un caz de care s-a și discutat în Comisia PETI și anume al uh, magistraturii uh, unde uh, o instanță competentă a refuzat să respectă dreptul, uman, uh, dreptul european, expunând statul nostru la o procedură de încălcare. Așadar, doresc ca Parlamentul European să ia măsuri pentru a obliga, prin toate mijloacele posibile, inclusiv prin modificarea regulilor și tratatelor eventual, Comisia să uh, declanșeze o uh, Uh, procedură de încălcare a dreptului umanitar atunci când constată o încălcare a dreptului comunitar din partea statului membru cu pricina, eliminând capacitatea discreționară a Comisiei de a deschide o astfel de procedură în mod discreționar, uh, având astfel un impact major asupra milioane de cetățeni și familiile acestora. Mulțumesc, domnul Paulo Volpe. Și acum vom avea la microfon comisia, reprezentată de domnul Slith, domnul director Slith. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc și comisiei pentru că îmi permite să adaug câteva comentarii la cele care au fost deja expuse de către comisie cu ceva timp în urmă. Primul uh, lucru pe care vreau să-l remarc semnalat de către, eh, de către petiție vizează un domeniu fundamental. Într-adevăr, Comisia este gardianul tratatelor. Este unul dintre rolurile sale fundamentale, fără discuție, iar doamna președinte von der Leyen a subliniat cu tărie că va continua aplicarea corectă a legislației europene ca fiind o prioritate majoră pentru noua comisie. Sigur că Este foarte important ca Comisia să aibă cunoștința despre plângerile individuale ale cetățenilor europeni și ale altor părți interesate, cum ar fi companiile. Este important pentru că ne ajută să înțelegem cum stau lucrurile și ne orientează pentru viitor, potrivit normelor și procedurilor în vigoare. Comisia acordă toată atenția fiecărei plângeri în parte. Însă, procedurile de încălcare și urmărirea uh, unor uh, reparații la nivel individual rămân piste paralele, diferite. După cum știe foarte bine, după cum știți foarte bine, Comisia, prin procedurile de încălcare, nu poate modifica în mod direct situația specifică a unui anumit individ și nu poate oferi reparații, măsuri reparatorii acestei persoane. Comisia poate să se transforme într-un intermediar al dialogului, dacă este cazul, între um, cetățean și uh, uh, autoritățile competente. Instanțele naționale trebuie să transpună legislația Uniunii Europene și pot contribui, într-adevăr, la soluționarea situației individuale a unor cetățeni atunci când aceștia se confruntă cu încălcări Uh, ale legislației europene la nivel național, ei se pot adresa instanțelor celor mai apropiate de ei și în felul acesta își găsesc în mod optim soluționarea problemei. Prin urmare, cam aici se situează marja de discreție a Comisiei în situațiile de încălcare a dreptului comunitar. Și această structură prevăzută în tratate și consfințită de Curtea de Justiție a Uniunii Europene își are logica sa. Este chiar fundamental ca Comisia să își exercite dreptul de discreție când și unde constată o încălcare atunci când, vrea să, atunci când consideră că trebuie să declanșeze o uh, procedură de încălcare a dreptului comunicar, ținând seama și de contextul politic. Este fundamental ca statele membre să respecte legislația Uniunii Europene, iar încălcările trebuie să fie uh, sancționate cât mai rapid și eficient cu putință. Însă, ă, soluționarea tuturor încălcărilor prin proceduri, prin deschiderea unor proceduri de încălcare a dreptului comunitar, nu ar avea eficiența scontată. În 2016, Comisia a ă, publicat o comunicare cu privire la mai bună aplicare a legislației europene, prin care a instituit o aplicare mai strategică a propriilor politici, țintind mai bine încălcările dreptului comunitar pentru atingerea obiectivelor cheie ale politicilor sale. Comisia consideră în mod fundamental că o prioritizare din acest punct de vedere este fundamentală și se concentrează pe încălcările structurale care produc cele mai mari prejudicii la adresa drepturilor cetățenești. Astfel, ne putem concentra mai bine și putem obține rezultate mai rapide în anumite domenii de politică, de exemplu protecția mediului înconjurător. Așadar, petițiile și plângerile rămân o parte fundamentală a ecosistemului european de punere în aplicare a legislației europene. Acolo unde nu declanșează proceduri de încălcare, Comisia încearcă să identifice problemele cele mai importante și mecanismele de soluționare a acestora și vom continua să soluționăm și să tratăm diferitele probleme aduse în atenție de cetățeni prin plângeri și petiții acolo, când, acolo unde mecanisme nu există. Alte mecanisme nu există. și de fiecare dată când luăm o măsură, explicăm alegerea făcută. Prin urmare, marja de discreție nu înseamnă comportament arbitrar, ci înseamnă că Comisia are dreptul să-și exercite la judecata și să-și manifeste responsabilitatea politică pentru soluționarea problemelor din statele membre. Vă mulțumesc foarte mult! So we have, uh, Mulțumesc foarte mult! Avem o listă de intervenții foarte amplă. Doamna Sauken mai întâi. No, you're right, uh, Mr. Director. One size doesn't... Mm, nu există o rețetă pentru tot, dar cred că a existat o tendință aici să lăsăm lucrurile în seama instanțelor naționale. Și este o practică normală și lucrurile chiar se înrăutățesc de când sunt eu aici și cred că puneți o povară prea mare pe cetățeni, pentru că în anumite țări nu e chiar așa de greu să uh, deschizi un caz în fața instanței. Nu sunt neapărat probleme de timp și bani în alte țări. Nu e în regulă să spui, bă, pe asta trebuie să o rezolvați voi, aveți voi sistemul vostru, uh, am confirmat uh, sistemul când erați în procesul de aderare și așa mai departe și cred că uh, în calitate de comisie trebuie să fim mai activi și de asemenea să, p- p- comisia trebuie să-și ia mult mai serios rolul de paznic al tratatelor. Mult prea des am văzut că se emite un act și nu se întâmplă nimic. Și nu se poate pentru că cetățenii nu au putere, nici măcar chiar și în țara mea, în Danemarca, am văzut că nu se întâmplă nimic mai ales uh, când e vorba de asemenea probleme, se spune nu se poate rezolva prin discuții. Nu! Pentru că există interese contradictorii și știți asta foarte bine. Sunt lobiști, lobiști au bani și au puterea să se asigure că și în punctul de vedere. Pot chiar să deschidă un caz în instanță împotriva victimelor și în anumite țări poți să faci apel și recurs la nesfârșit. Și îi văd pe cetățeni cum renunță în asemenea situații. Și cred că dacă este să recreăm respectul pentru Uniunea Europeană, este foarte important ca în Comisia să-și ia poate cel mai important rol, un pic mai serios, chiar dacă are probleme cu anumite state membre, lucru care se va întâmpla cu siguranță. Și cred că articolul 265 spune foarte clar pentru că se spune putem să dăm comisia în judecată dacă nu răspunde, nu reacționează la lucrurile noastre. Este o formulare destul de aspră, dar până acum am aplicat o rețetă la tot. Haideți să lăsăm totul în seama statelor membre și să ne folosim de acest principiu. Nu cred că putem să facem asta, așa că vă rog. Cred că avem uh, nevoie de un răspuns mai bun, pentru că avem de a face cu o nouă comisie și sper că uh, vom deveni mai puternici odată cu noua comisie pentru că s-a subliniat de către președinte acest lucru și ar trebui luat în serios. Domnul Asif Saliba, vă rog. În primul rând, vreau să-i mulțumesc petentului pentru această petiție înainte de a fi ales eh, ca parlamentar, eh, eram șef al Secretariatului Uniunii Europene și unul dintre rolurile mele din Malta era și să mă ocup de sistemul pilot al Uniunii Europene și am fost martorul a funcționării acestui sistem care a funcționat din 2008 până acum 2 ani. Și petentul are perfectă dreptate. Dacă nu mă înșel, acum 2 ani și jumătate a existat o comunicare a Comisiei privind mai bună reglementare care a vrut uh, și să renunțe la uh, sistemul uh, acesta pilot din cauza anumitor elemente care nu funcționau cum trebuie. Sistemul pilot a fost lansat pentru a transpune o anumită flexibilitate, pentru a introduce o anumită flexibilitate înainte de încheierea procedurilor formale, procedurilor în fața instanței și așa mai departe. Deci este un sistem bun, dar trebuie să ne dăm seama că pă, tinde să expire și că funcționează se încheie cu încălcări și cu statele membre confruntate cu aceste proceduri care nu sunt de glumă, nu sunt ceva de luat ă, la preț de matineu, este un sistem care trebuie să funcționeze. De aceea propun să lăsăm această petiție deschisă, să o term- să trimitem și Comisiei Iurii și de asemenea să comunicăm cu biroul mediatorului european încă o dată în ceea ce privește punctul în discuție, în ceea ce privește în mod special funcționar uh, acestui sistem. Mulțumesc, domnule Saliva. Am o singură observație avem un aviz al Iurii din 7 martie 2019 în privința acestei petiții adresat fostului președinte al uh, comisiei noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus deja că avem un aviz din partea uh, Comisiei privind afacerile juridice în privința acestei petiții. Vreau să le mulțumesc petenților care își prezintă petiția aici, dar într-adevăr Comisia Iurii a subliniat că Curtea de Justiție în cadrul jurisprudenței a subliniat uh, faptul că lansarea unei proceduri de încălcare și prevederile care au fost încălcate reprezintă elemente esențiale ale puterilor Comisiei conferite de tratate și Comisia este de asemenea de părere că o să reducă forțele legitime ale Comisiei în aplicarea procedurilor de încălcare urmat anumite prevederi care urmăresc să introducă anumite proceduri care să modifică uh, schimbările competențelor, competențelor care ar duce la o modificare a tratatelor Uniunii Europene. Cred că aici uh, lucrurile sunt destul de clare, dar evident sunt de acord cu colegii mei. Îmbunătățirea procedurilor ar fi excelentă și uh, cetățenii ar primi o bucuroșie ar duce la o situație mai clară în cazurile individuale ale cetățenilor. Dar mi este teamă că, din punct de vedere legal, suntem legați de tratate și propun să închidem această petiție. Mulțumesc, doamna Sevi. Eu voglio innanzitutto Mulțumesc, doamnă președinte, și eu voiam să mulțumesc foarte mult uh, petiționarului pentru că a prezentat această petiție, fiindcă și din punctul meu de vedere, rolul Comisiei Europene, așa cum este stabilit de tratate fiind acela de custode, de gardian al tratatelor Uniunii Europene, din păcate, în realitate, constatăm că nu se aplică așa, ci se aplică mai degrabă în mod uh, destul de puțin imparțial. Comisia acționează altfel decât se prevede. În realitate, rolul Comisiei Europene ar trebui să fie tocmai acela de actor imparțial care funcționează doar pentru a garanta că dreptul Uniunii Europene se respectă pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Și Asta în conjuncție și cu drepturile, respectarea drepturilor cetățenilor, care desigur derivă din aceste reguli europene, astfel încât să nu există niciun fel de marjă de discriminare rămasă între cetățeni de serie A sau de categorie A și cetățeni de categorie B în Uniunea Europeană. Dar știm bine că acest lucru nu se petrece în realitate și cazurile menționate de petiție sunt uh, flagrante. Sunt uh, în Italia din 2013 numeroase cazuri de persoane care s-au confruntat cu probleme, dar abia în 2019 Comisia a luat niște măsuri. nu trece nici măcar o zi uh, fără să se adopte o poziție netă din partea Comisiei Europene, însă pentru oameni, uh, uh, în care Comisia Europeană să nu amenințe statele membre pentru că încalcă niște dispoziții de natură uh, bugetară cu, chiar cu foarte puțin. Uh, și astfel uh, Comisia Europeană se transformă într-un fel de mamă vitregă a statelor membre, care uh, este foarte atentă atunci când e vorba de bani pentru statele membre, dar în schimb uh, nu le nu interesează deloc de viața cetățenilor săi. Parlamentul nostru a adoptat o rezoluție privind conferința pentru viitorul Europei, o conferință foarte importantă care are ambiția de a contura Europa viitorului și care așa cum doresc și eu, ar putea să conducă chiar la o revizuire a tratatelor. Eu cred, ținând seama de activitățile acestea legate de viitor, că e fundamental ca Parlamentul să plece urechea la această petiție și să susțină introducerea de criterii clare și bine definite cu privire la declanșarea și gestionarea procedurilor de încălcare a dreptului comunitar puterea aceasta absolută a Comisiei de a decide în mod discreționar ce acțiune de încălcare a dreptului comunitar se poate uh, face, pentru că este, vezi, Doamne, uh, prioritară sau este uh, sistematică, uh, trebuie scoasă, trebuie eliminată de la Comisie puterea aceasta, pentru că conduce la o situație periculoasă și discriminatorie pentru cetățenii Uniunii Europene care așteaptă să acționeze Comisia Europeană uh, Uh, altfel decât a procedat Comisia Juncker până acum, comisie care în ultima comunicare a afirmat Citez, Comisia va face o distinție între cazuri în baza, valorii, în, în, în baza unei plus valori pe care o poate reprezenta o procedură de încălcare a dreptului comunitar și va decide ea când este oportun să se declanșeze o procedură în funcție de considerațiuni politice. Închid uh, citatul. Deci e vorba de o acțiune politică în funcție de situația circumstanțială de moment și nu de respectarea sistematică a drepturilor, fără a se face o distinție de niciun fel. Iar uh, acolo unde lăsăm dreptul la o parte și vorbim de voință politică a majorității, nu mai vorbim de altceva, de, ci decât de liber arbitru. Deci cer ca această uh, petiție să rămână deschisă și subiectul său să facă parte integrantă din dezbaterile privitoare la reformarea viitoare a tratatelor și să transmitem și către Comisia AFCO, din care, de la care cred că nu avem un aviz această petiție, cred că ar fi util să o trimitem și către Comisia AFCO și să uh, transmitem toate aceste acte noi comisiei, noi comisii van der Leyen pentru a primi de la această nouă comisie un răspuns actualizat la zi. Give myself <laughs> some minutes. Mulțumesc. Cor acord câteva minute voi încerca să am și o intervenție cât mai scurtă. Foarte adesea la această comisie pentru petiție auzim, iar eu am uh, o vechime destul de mare aici spunându-se că responsabilitatea, în primul rând, pentru punerea în aplicare a legii Uniunii Europene ține de statele membre și astfel ne distanțăm de o implicare activă. Pentru că Comisia are toate posibilitățile să vadă în primele faze ale punerii în aplicare a legii uh, dacă statele membre au sau nu capacitatea de a pune în aplicare aceste legi. Știu că am fost responsabilă pentru, capitolul, pentru strategiile de non-discriminare ale Uniunii Europene și am vorbit foarte mult despre punerea în aplicare a directivei antidiscriminare și multe state membre au ratat, această, au eșuat în această punere în aplicare, dar Comisia nu a vrut să facă nimic, a spus că trebuie să avem timp să interpretăm legislația internă și așa mai departe și așa mai departe. Deși era absolut clar că punerea în aplicare nu are loc sau are loc într-un mod deficient. Așadar, vrem de la comisie să fie mai activă. De pildă astăzi, am auzit, au fost foarte multe petiții eh, legate de animale și comisia a dat același răspuns, nu e competența noastră, e competența statelor membre. Da, dar chiar și mm, pentru că nu nu avem idei pentru a face acest lucru să devină în mai mare măsură competența Uniunii Europene, cum să progresăm, cum progresăm în aceste probleme. Am vorbit cu oameni care au plecat de la întâlnirile comisiei noastre foarte dezamăgiți au venit de departe, de pildă din Lituania și nu știu ce se întâmplă nu știu dacă petiția lor va avea un efect. Și uh, a merge în fața instanței la nivel național, petiția trebuie să fie foarte bine pusă la punct, trebuie să aibă și bani pentru a plăti avocații care se reprezinte în fața instanțelor interne, iar instanțele interne investigează un caz pe perioade foarte lungi pot uh, să se uite la uh, um, jurisprudența Curții Europene de Justiție. V-am spus uh, ieri, șase ani a durat în Cipru, sau zece ani, pentru a trece prin întregul sistem de justiție, până la cea mai înaltă instanță. Așadar, aceasta a fost solicitarea mea față de comisie să țin cont de aceste lucruri și am auzit o singură propunere de a menține această petiție deschisă. Da, domnule Aghis Saliva, ați propus și dumneavoastră să o menținem deschisă, da? Dăm două minute petentului doar dacă vorbiți într-un ritm rezonabil. Grazie, Mulțumesc, doamnă președinte. <clears throat> Noi nu ne referim la procedurile de încălcare legate de probleme minore. Atunci când colegul meu, Paolo Volpe, a prezentat această petiție, s-a referit la procedurile de încălcare care vizează probleme structurale, nu numai în Italia, ci la nivelul întregii Uniunii Europene. Pe 31 mai 2018, Parlamentul, în sesiune plenară, a adoptat o rezoluție împotriva caracterului precar al raporturilor de muncă. Deja prin această rezoluție, Comisia este invitată și chiar provocată să Uh, controleze, să gestioneze, să se aplece cu mai multă atenție asupra respectării dreptului comunitar în acest domeniu. Această rezoluție s-a născut aici, în Comisia PETI. De ce? Pentru că dumneavoastră sunteți aceia care ați acceptat petițiile oamenilor și ați reușit ca eurodeputați să le promovați mai departe în acest for, în Parlamentul European, astfel că în ultimă instanță s-a născut această rezoluție care pentru Italia și cred că și pentru alte state membre s-a dovedit deosebit de importantă. Și o lună mai târziu, a dus în Italia la o reformare fundamentală a gestionare, gestionării acestor contracte cu durată determinată. Deci, rolul Comisiei este fundamental. Nu poate fi înlocuit de Parlament. Ea nu poate fi înlocuită de Parlament. Nu putem să înlocuim acest acest rol prin petițiile permanente ale oamenilor. Vă mai dau un singur exemplu. În reacție la solicitarea domnului cu privire la arhivarea acestei petiții. În 2019, cu acum doar vreo două luni în urmă, chiar mai puțin, a avut loc într-o la nivelul Curții de Justiție o discuție cu privire la o cauză foarte importantă privitoare la statutul uh, juridic al uh, magistratului onor, uh, um, onorar, onorariu. Problema aceasta voi sunteți aceia care ați promovat-o mai departe prin rezoluția respectivă în Parlamentul European și situația aceea de lipsă de protecție pentru o parte foarte semnificativă a magistraturii italiene lipsită de protecție a fost inserită în rezoluția dumneavoastră. Ei bine, în acea situație, judecătorul de apel a venit și a propus o, a, o măsură chiar împotriva Uniunii Europene, o solicitare împotriva Uniunii Europene, adresându-se Curții Europene de Justiție, întrebându o pe aceasta dacă un judecător național poate solicita în Italia obținerea unor uh, pagube, unor despăgubiri pentru încălcarea tratatelor și a, dispo- și a dispozițiilor legislative de către Comisia Europeană. Ce înseamnă ce cereți dumneavoastră să arhivăm această uh, petiție? Să deschidem calea ca pentru viitor oricine se va plânge pentru că Comisia Europeană a Chiar dacă a închis o procedură de încălcare, chiar dacă a identificat o problemă structurală, uite, nu vrea să ia niciun fel de măsură de încălcare a dreptului. A, s-a întâmplat acest lucru, s-a întâmplat și cu magistratura uh, italiană, s-a întâmplat și în cazul uh, uh problemelor legate de contractele cu durată determinată în Italia, dumneavoastră puteți să uh, corectați această problemă astfel încât Comisia să fie într-adevăr gardianul atent și corect al tratatelor, eventual chiar propunând o modificare a acestora din urmă. Mulțumesc! Michele, and uh, now we have to conclude. Mulțumesc și vă mulțumesc. Acum înțeleg că trebuie să încheiem luând o decizie. Din câte înțeleg, majoritatea celor care au intervenit au solicitat menținerea deschisă a acestei uh, propuneri, acestei petiții, da? Și să vedem mai departe ce va face comisia. pentru a răspunde la această solicitare de a fi mai activă în reacțiile sale la încălcarea dreptului comunitar de către statele membre. Doamna Cene, vă rog. Da, se poate trimite petiția aceasta spre aviz și către Comisia AFCO? Doamna președinte, păi da, da, avem deja un uh, aviz din partea Comisiei Jurii. AFCO, ce părere aveți, stimați colegi? Domnule Saliva? Bine, trimitem și către Comisia AFCO această petiție. Vă mulțumesc foarte mult! Și cu acestea am parcurs întreaga ordine de zi de astăzi. Următoarea reuniune va avea loc în luna februarie. Pe 19, spune doamna președinte. Yeah. Bye. Of course. Well.